Right, if we could uh, calm down everybody, thank you very much. Dragi colegi, haideți să începem. Vom trece foarte repede peste primele formalități. Mai întâi, adoptarea ordinii de zi. O considerăm, deci, adoptată. Mulțumesc foarte mult. Am câteva anunțuri de făcut, foarte pe scurt, miercuri, pe 15 septembrie. Vom începe mai devreme la ora 14 și 45 de minute, deci la 3 fără un sfert și ședința va dura până la 6 și un sfert. Motivul este că înainte de auderea privind guvernanța economică care va începe la ora 3, comisarul Barnier va prezenta pe scurt uh, inițiativa, inițiativele legislative care au fost adoptate în respectiva dimineață în domeniul serviciilor financiare. Nu va exista un schimb de opinii, însă am acceptat oferta ca dânsul să vină să ne prezinte um, în primă instanță, um, după conferința de presă, acele propuneri legislative. Astăzi, în urma schimbului de opinii cu uh, domnul uh, Reinders, uh, raportorii privind pachetul de supraveghere financiară vor informa Comisia în legătură cu rezultatul negocierilor din dialogul tripartit, și um, Evident, acest lucru necesită aprobarea Comisiei pentru viitoarele proceduri. Nu se vor înainta amendamente uh, la um, raportul privind uh, regulile legate de rambursarea TVA, punctul 6 al ordinii de zi de astăzi. Acestea fiind spus, aș dori să salut uh, prezența în comisia noastră a domnului Didier Reinders, președinte al uh, uh Consiliului uh, ECOFIN, vicepremier al uh, Belgiei și ministru pentru finanțe și reforme instituționale. Ne-am mai întâlnit deja de câteva ori cu domnia sa de la începutul uh, președinției belgiene în, caz, în cadrul unor uh, dialoguri tripartite și aș dori să-i mulțumesc lui Didier că uh, acordă atâta timp trialogurilor la nivel înalt pentru a putea ajunge la un acord. Acestea fiind spuse, Didier, ai cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. A fost dificil să ajung uh, la timp astăzi, îmi cer scuze pentru scurta întârziere, însă am avut uh, anumite uh, discuții uh, în Belgia de data aceasta, nu la nivel de uh, trialog. Mai întâi aș dori să mulțumesc tuturor uh, uh celor din Parlamentul European, mai întâi raportorilor, pentru pachetul de supraveghere financiară pentru că de la 1 uh, iulie um, au avut timp pentru discuții și uh, pentru că au participat la luarea unei decizii importante la Strasburg de amânare a votului pentru pachetul privind supravegherea financiară. A fost uh, posibil, datorită lor, să ajungem la un acord și aș dori să mulțumesc tuturor raportorilor. Văd deja în sală prezența domnului Skinner și a altor persoane implicate în acest proces. Am organizat toate aceste discuții cu o mare încredere uh, pe care am avut-o unii în uh, alții. Sunt foarte mândru că am putut să ajungem la un acord și Parlamentul și Consiliul vor putea reconfirma acest lucru în următoarele săptămâni. Domnule Gozes, vom încerca să continuăm și demersul uh, în ceea ce privește uh, directiva privind uh, instrumentele financiare. Există deja propuneri în sânul Consiliului legat de supravegherea financiară și vom încerca să găsim și în legătură cu acest subiect un teren de acțiune egal. Trebuie să demonstrăm că suntem capabili să punem în aplicare nu doar uh, noile instituții de supraveghere financiară la 1 ianuarie anul viitor, ci că suntem capabili să punem la punct și un nou uh, comitet uh, pentru risc sistemic și că am putea face să avanseze calendarul pe care domnul comisar Barnier l-a anunțat, calendar care vizează o serie de uh, regulamente sau de uh, directive care vizează fondurile de investiții. Voi începe prin a vă spune că prima prioritate a președinției belgiene, poate nu doar în cadrul ECOFIN, ci în general pentru președinție, este să facă să avanseze uh, lecțiile pe care le-am învățat de pe urma crizei uh, pe care o experimentăm deja de 2 uh, ani, deci din toamna lui 2008 sau poate chiar mai de demult dacă ne gândim la debutul problemelor în Statele Unite și în Europa. Prima lecție a fost efectiv să punem punem la punct noua arhitectură de control. Mă gândesc că am ajuns deja la îndeplinirea acestui obiectiv. Mai sunt anumite clauze de revizie, într-adevăr, însă asta face parte din demersul european. Dar sperăm că de-a lungul lunilor și anilor, noile instituții care vor fi puse la uh, punct acum își vor demonstra eficacitatea și uh, mai mult trebuie să mergem mai departe, având o capacitate reală de uh, decizie la nivel uh, european. Aș fi încântat ca peste 2, 3, 4 ani, atunci când vor intra în vigoare clauzele de revizuire, am putea constata faptul că cea mai bună soluție ar fi să avem încredere în um, instituțiile europene atunci când vine vorba despre analizarea unor dosare care depășesc granițele naționale pe care le cunoaștem astăzi cu atât mai bine dacă totul s-ar întâmpla uh, cu implicarea persoanelor pe care noi am uh, decis să le alegem. Dar, evident, ar fi bine să participe și alte persoane. Esențial ar fi însă să uh, tragem învățămintele corecte. Președinția belgiană este foarte încântată să vadă că prima noastră prioritate uh, se realizează la jumătatea lunii lui uh, septembrie. E vorba despre pachetul de uh, supraveghere financiară și în acest context sper ca în săptămânile uh, viitoare, în ședințele de la Bruxelles sau uh, de la Strasburg, să facem progrese atunci când vine vorba despre fondurile de uh, investiții. Vor mai exista și alte regulamente și alte directive care vor urma, dar oricum aceasta este prima prioritate. Nu vreau să spun mai mult în legătură cu supravegherea financiară și cu directivele care vizează diverse alte aspecte, însă sunt sigur că va fi important să continuăm continuăm uh, în aceeași notă de încredere între Parlament, Comisie și Consiliu pentru a crea condițiile pentru un uh, acord. Aș dori să spun uh, câte ceva și despre alte subiecte, mai întâi despre consolidarea financiară. La Ecofinul informal la sfârșitul acestei luni, de pe 30 septembrie 1 octombrie, o nouă discuție în legătură cu modul în care am putea face mai multe pentru a avea o coordonare fiscală mai bună în Europa. Ne vom gândi cum am putea face pentru a avea mai multe slujbe în același timp în uh, Europa. Vorbim până la urmă despre strategia 2020 uh, și asta impune niște proceduri noi pentru consolidare fiscală. Trebuie să luăm o decizie în legătură cu semestrul european, propunere care a fost inițiată la ecofinul anterior, iar la 1 ianuarie va începe o nouă procedură cu Comisia. Însă important este să facem mai mult. Am putea discuta și despre sancțiuni, dacă acestea ar fi necesare pentru anumite state care nu au politică conformă cu uh, consolidarea fiscală. Însă, principala discuție va fi între Parlament și Comisie pentru a vedea dacă ar fi posibil să stabilim un nou obiectiv pentru 2020, pentru viitoarea strategie 2020. Și asta nu doar pentru a avea o situație fiscală echilibrată în statele membre, dar și pentru a ne asigura că cu această nouă procedură, cu această nouă strategie, vom putea crea mai multe locuri de muncă, uh, o mai mare bunăstare pentru cetățenii Europei și pentru a putea înțelege mai bine uh, schimbarea climatică nu doar în Europa, ci și în alte state care ar trebui susținute în acest context. Așadar, la viitorul ECOFIM informal vom organiza o discuție cu uh, Comisia, vom încerca să invităm, uh, uh, să-l invităm pe președintele Comisiei pentru a discuta acest subiect. Este practic a doua prioritate a președinției noastre să putem organiza această discuție. E important să luăm decizii în legătură cu semestrul european, dar în același timp e important să facem mai mult decât atât. Iar acum, în legătură cu alte subiecte specifice, revin la supraveghere. Vom încerca la aceste cofini informal la sfârșitul lunii să discutăm agențiile de uh, rating de credit. Și s-ar putea să avem și un schimb de păreri cu cei care vin din partea acestor agenții. E important să existe o astfel de confruntare. Dar vom discuta și cu Comisia capacitatea de a merge mai departe cu o bună uh, agendă în uh, Europa ca și în uh, Statele Unite, adică să comparăm cumva evoluția din Statele Unite și cea din Uniunea Europeană, pentru că au existat foarte multe comentarii în legătură cu atât de multe decizii importante luate de Congresul American. Cu siguranță vom putea lua și noi niște decizii la fel de importante în legătură cu supravegherea financiară am solicitat uh, comisarului uh, Barnier să organizeze un astfel de uh, tabel de um, comparație. Am spus și la Strasburg că doresc să o invit pe doamna Bauz la o parte din um, aceste cofin informali. E important să confruntăm diversele puncte de um, vedere ale Parlamentului, Comisiei și Consiliului în legătură cu astfel de uh, evoluție să vedem dacă putem face mai mult în Europa, dacă putem urma procesul inițiat în alte părți ale lumii. La Consiliul Informal de la sfârșitul acestei luni vom pregăti de asemenea și uh, reuniunile G20 și a adunării uh, generale. Ar fi important să putem defini o poziție comună între instituțiile uh, europene în legătură cu acest subiect voi răspunde și la întrebările dumneavoastră în legătură cu acest subiect, dar vreau să vă spun că pentru președinția belgiană, nu doar în cazul ECOFIN, ci în manieră generală, aceste două priorități sunt importante. Să avansăm în ceea ce privește uh, supravegherea și controlul piețelor financiare, așa cum uh, facem deja. Și aici uh, e important ca Parlamentul și Consiliul să asigure un ritm susținut în raport cu alte părți ale lumii și apoi uh, și ne interesează și consolidarea bugetară. Pactul de stabilitate și creștere nu este doar un pact de stabilitate, ci e un pact și de creștere. Așadar, în această strategie 2020 trebuie să prevedem mijloacele bugetare pentru a uh, susține um, ocuparea forței de muncă, uh, lupta cu schimbarea climatică și alte politici necesare în domeniul mediului. Nu vreau să merg mai departe în legătură cu aceste două subiecte, le cunoașteți bine, le dezbatem deja um, și le-am dezbătut și în decursul președinției anterioare, o facem și din iulie încoace, însă aș dori să adaug faptul că n-ar trebui să uităm faptul că pe masa Consiliului se află câteva dosare care ar trebui să progreseze. Și aici mă refer mai ales la dosarele uh, din domeniul fiscal. Dezbaterea privind supravegherea financiară poate ne-a făcut să uităm câteva uh, dosare existente în domeniul fiscal. În legătură cu aceste subiecte, aș dori să vă spun că trebuie continuată lupta cu frauda și a trebuit să vedem în ce măsură în domenii precum TVA-ul sau în alte domenii am putea să accentuăm colaborarea, schimbul de informații, acțiunea în comun pentru a lupta împotriva fraudei. De ce insist pe acest subiect? Ei bine, pentru că cred că într-un anumit tip de uh, fiscalitate, mă refer aici la TVA sau la uh, fiscalitatea economiilor, se poate să atingem noi etape pentru a îmbunătăți lupta împotriva fraudei sau uh, lupta împotriva evaziunii fiscale. Pentru asta însă, și aici voi vorbi uh, cu comisarul Semeta, ar trebui să mai parcurgem niște etape de coordonare, de armonizare și de integrare a politicilor noastre în ceea ce, vizează, în ceea ce privește fiscalitatea economiilor și trebuie să facem asta la nivel european, dar și în colaborare cu anumite state terțe. Criza nu trebuie să ne facă să uităm aceste dosare importante care sunt pe masă, care încă mai pun anumite probleme, după cum bine știți, în cadrul Uniunii Europene. Ar trebui așadar să facem să avanseze aceste uh, dosare într-o manieră eficientă. Ar mai dori să spun câteva cuvinte în legătură cu două, trei uh, aspecte uh, pentru a putea apoi încheia. Doamnă președinte, aceste aspecte sunt specifice și cred că le vom dezbate la viitorul ecofin informal. Un prim element se leagă de evoluția uh, normelor uh, contabile la nivel internațional. Suntem din ce în ce mai uh, preocupați de capacitatea uh, Uniunii Europene de a influența lucrurile, de a participa realmente la această dezbatere în ceea ce privește evoluția normelor uh, uh, contabile. Pentru a fi mai concreți, ne referim la capacitatea Uniunii Europene de a fi realmente prezentă la luarea de decizii, la numirea membrilor ESB. Am vorbit deja cu Comisia Europeană în acest uh, context și um, în viitoarele luni trebuie să găsim niște norme de bună guvernanță pentru um, instituțiile care sunt însăcinate cu uh, reglementarea acestor norme contabile la nivel internațional. Subiectul este sensibil, deja am uh, pus punctul pe ordinea de zi a Ecofinului, vom reveni cu siguranță la acest subiect și e important ca la nivel european să putem acționa în aceeași direcție nu vorbim despre o modificare a regulilor pentru a putea fi mai uh, ușor de aplicat pentru uh, întreprinderi, vorbim despre transparență mai degrabă de eficiență și eficacitate atunci când vine vorba despre normele uh, contabile. N-ar trebui să fim dominați de o viziune care să nu fie compatibilă cu viziunea europenilor în domeniu. Acesta este un prim punct asupra căruia vom uh, reveni uh, insistent în viitoarele săptămâni. Un alt aspect, doi, Tocmai am anunțat uh, un acord al, băncilor, uh, al băncii centrale și a reglementatorilor care vizează noile norme ce se vor aplica uh, conform Basel 3. La ședința precedentă a comisiei dumneavoastră am spus că ca și ministru național, uh, mă confrunt cu această problemă, cum putem uh, consolida uh, exigențele fondurilor proprii ale băncilor, cum putem simplifica în același timp procedurile de acordare a creditelor și cum am putea remunera pe cei care fac economii. Sunt probleme care vizează și parlamentarii, și cred că ar trebui să facilităm puțin discuția aici. Ne interesează mai ales modul în care am putea reglementa într-o manieră uh, coerentă exigențele noi, noi uh, supravegheri, exigențele care vizează fondurile proprii, exigențele care vizează creditele, protecția economiilor și așa mai departe. La viitoarea lună ECOFIN am solicitat ca președintele Băncii uh, Centrale, domnul Trișe, să dezbată uh, în întregime aceste subiecte. Deci să nu punem întrebări una după cealaltă, ci să vedem cum am putea integra uh, aceste reglementări în domeniul um, supravegherii, capitalului propriu, creditelor și așa mai departe. Cred că este o dezbatere pe care am putea o organiza înainte de sfârșitul anului și cu uh, Parlamentul. Deci trebuie să integrăm diferitele abordări, nu să uh, abordăm subiectele izolate. În al treilea rând am vrut să spun că în momentul de față avem discuții pentru pregătirea următoarei adunări generale și am discutat despre noua guvernanță a femeii, despre capacitatea uh, de a avea o mai bună supraveghere la nivel internațional și nu numai la nivel uh, național. Dar uh, aș vrea să vă dau un exemplu și anume că acum câțiva ani, împreună cu toți membrii ECOFIN, am spus că ar fi interesant să avem un singur sediu al femeii pentru Uniunea Europeană. Și dacă nu putem face acest lucru, atunci de ce să nu avem uh, un singur sediu pentru eurozonă, pentru zona euro. Și vreau să vă spun că sunt absolut de acord cu acest lucru, dar întrebarea este dacă suntem în măsură să-i convingem pe toți participanții la zona euro sau în Uniunea Europeană că aceasta este o soluție bună. Dacă nu este cazul, atunci trebuie să ne gândim la alte posibile abordări. Dar pentru ca să o spun sincer, e foarte util să discutăm despre acest subiect în Europa în general, dar e bine să discutăm și despre alte subiecte în aceeași perspectivă. Să mai dau un ultim exemplu, dacă îmi permiteți. Este normal să avem în continuare un drept de veto unic din partea SUA în cadrul femeii, în adonarea generală și în general în femeii, Faptul că putem organiza o astfel de discuție și că putem purta astfel de discuții în cadrul zonei euro sau în cadrul Uniunii Europene, care pot de asemenea să fie sporite, care pot să ducă la o guvernanță mai bună, este un lucru foarte bun. Cred că poate avea numai efecte pozitive pentru Uniunea Europeană și pentru zona euro. Dar în același timp trebuie să putem să discutăm despre anumite chestiuni care pot implica o confruntare cu celelalte părți ale lumii. Eu mă voi întâlni de aceea cu foarte mulți reprezentanți al femeii și cu alți parteneri pentru a vedea dacă se poate obține un acord care să nu trateze numai o singură problemă, ci, din contră, să acopere mai multe preocupări din partea diferitelor părți ale lumii. Știu că se mai discută și alte lucruri um, pentru dumneavoastră și pentru noi și în general, sunt lucruri pe agende importante, pe de-o parte reglementarea financiară, supravegherea bancară și consolidarea fiscală, capacitatea de a crea o creștere economică și ocupare mai bună, o politică socială, economică și problemele de mediu, de asemenea, pe de altă parte. Iar apoi discuțiile internaționale despre sistemul bancar european sau despre FMI și așa mai departe, Cred că toate acestea sunt um, aspecte esențiale pentru președinția belgiană și sunt subiecte de importanță pentru dumneavoastră. Dar în final aș vrea să mulțumesc pentru susținerea dumneavoastră în Parlamentul European și pentru susținerea pe care ne-o acordați nouă, pentru că dacă reușim să obținem un acord pe supravegherea financiară în următoarele săptămâni, va fi un adevărat succes. Știu că s-ar fi putut mai bine, dar eu vă mulțumesc anticipat pentru acest succes uh, ulterior. Yeah. All right, that's better. That's better. Yeah, yeah, so... Bun, acum se aude. Sunt prea multe butoane aici și mă induc în eroare. Voi numi acum persoanele care vor să ia cuvântul, pentru că deja nu știam exact cine vrea să ia cuvântul și cine vrea cafea, deci am reușit să separăm aceste două categorii. There's Philippe Lambert, Peter Skinner, Dirk Epping, Vicky Ford. And Mrs. Tissan. Mrs. Tissan. Uh, anybody else? Oh. Cine mai dorește să ia cuvântul? Așa, bun, notăm mai departe. Începem cu Jean-Paul. Mulțumesc, doamnă președinte. Stimate domnule ministru, președinte ale COFIN, vreau să vă spun în primul rând că toate aceste probleme pe care le-ați evocat dumneavoastră sunt și preocupările Parlamentului. Nu voi intra în ele în detaliu, însă aș vrea să mă alătur și eu felicitărilor tuturor pentru succesul pe care l-a obținut pachetul de supraveghere financiară. Știu că dumneavoastră ați avut un rol foarte important la acest succes și cu atât mai mult mă bucur să văd de asemenea și implicarea dumneavoastră cu privire la directiva IFM și mă gândesc că discuțiile pe care le-am avut la Strasburg cu dumneavoastră și cu domnul Barnier ne-au permis de asemenea să definim un cadru care era necesar pentru a avea o discuție mai coordonată. Și vreau să vă spun, domnule președinte, și spuneam că și domnului premier, dacă poate că dumneavoastră veți fi premier pe viitor, în orice caz nu se știe niciodată, dar vreau să Um, nu scoatem din pălărie alte subiecte și deci colegii mei um, shadow, colegii mei raportori din umbră sunt foarte interesați de subiectele pe care le-ați prezentat. Oricum, noi lucrăm foarte bine împreună cu echipele dumneavoastră în această dimineață, după cum știți, așa cum s-a întâmplat și vineri, am reușit să punem pe picioare task force-ul care se ocupă de problemele tehnice. Mai există două subiecte foarte importante, private equities și um, țările terțe. În ceea ce privește private equities, vreau să vă spun că Parlamentul dorește să obțină un rezultat pozitiv pe acest dosar și că am fi foarte bucuroși dacă, bucuroși dacă am putea să lucrăm eficient, adică miercuri la trilog să avem un text pe acest subiect care să ne permită practic o negociere uh, veridică, o negociere adevărată care să ducă după aceea la un acord. Nu trebuie să fie un acord cu orice preț, dar ați văzut că există două condiții majore care trebuie îndeplinite, pe care nu vreau să le repet aici. Însă dacă președinția va ține cont de această poziție și va propune un text care să fie um, respectiv uh, astfel formulat uh, e bine. Știu că este dificil, există câteva blocaje din partea statelor membre, fiecare face eforturi pentru a rezolva problemele și eu, din partea mea, încerc să deblochez anumite lucruri într-o țară care are mai multe probleme decât altele și care de obicei vorbește cu voce foarte ridicată și face de obicei altceva decât ceea ce se impune. Știți că eu vin din Normandie, de fapt acolo sunt ales, nu vin de acolo, dar se face o diferență între cei care vorbesc foarte mult și cei care fac multe lucruri. Mi se spune că eu sunt uh, un pic din amândouă, deci sper că vom reuși în acest dosar. Cred că ar fi o mare problemă dacă nu am reușit să găsim un acord rezonabil între Parlament și Consiliu, pentru că în acest domeniu cred că concetățenii noștri așteaptă un răspuns, sunt extrem de sensibili. Bineînțeles că ei nu cunosc detaliile tehnice, dar știu care sunt daunele care pot apărea odată cu o criză financiară. Și dacă astăzi Parlamentul și Consiliul la nivel european nu demonstrează că au soluțiile, atunci eu nu cred că vom putea aborda uh, cu ușurință președinția G20, care va fi una franceză. Pot să sper că se pot găsi și acordul la nivel mondial, dar pentru aceasta trebuie să demonstrez că pot să întâi încheia un acord la nivel european și național. Vă mulțumesc foarte mult pentru acțiunile dumneavoastră. Eu am încercat să vă motivez și sunt sigur că am reușit și sper că până în octombrie să găsim un acord pe care să putem după aceea să îl concretizăm mai bine la începutul lunii octombrie la Bruxelles. Mulțumesc, domnule președinte! we, we may have to cluster questions. Mulțumesc. Ar putea să trebuiască să grupăm întrebările mai încolo, dar fiind că acesta este un subiect foarte important, poate mai bine să dați răspunsul direct aici. Da, mulțumesc. Am avut într-adevăr un trilog săptămâna trecută cu dumneavoastră, doamnă Șean, și la Strasbourg am avut mai multe discuții. Doar vreau să-i răspund domnului Gozes. Am încercat să facem progrese pe etape. Avem două Um, direcții de orientare din partea președinției uh, care au fost um, primite din formă sub formă de scrisoare de către diferitele grupuri din Parlament. Sperăm, deci, să putem oferi texte care să aibă un conținut juridic foarte precis în ceea ce privește private equities în următoarele discuții care vor avea loc săptămâna aceasta. În ceea ce privește subiectul țări terțe, nu vreau să spun că avem mai mult timp, dar uh, cred că avem un consiliu informal la sfârșitul lunii și aș vrea să verificăm că putem veni până atunci cu o propunere care să se bucure de susținerea Consiliului mult mai largă decât se întâmplă până acum. Ar fi bine dacă se întâmplă săptămâna aceasta, dar dacă mai întârzie câteva zile nu este neapărat atât de grav pentru că cele două dosare pot fi separate. Sunt absolut de acord însă cu ce ne-ați spus. Uh, Vom încerca deci să mergem înainte cu un text pe subiectul private equities și apoi vom continua și discuțiile cu privire la pașaportul pentru țările terțe. Mulțumesc! Mulțumesc! Verificăm lista de vorbitori încă o dată, pentru că s-ar putea să fi uitat pe cineva. Marianne, Marcus, Ferber, Elisa Ferreira, Sven Gold, Sylvie Goulard and Nicholas Shuntis. Uh, Edward, did you Eduard, tu vrei să iei cuvântul? Nu, dar credem că a ridicat cineva mâna în partea aceasta. Domnul Clut și Sanchez Prezedo. Bine, Filip are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte, domnule ministru, bine ați venit. Într-adevăr, ne bucurăm de faptul că sunteți atât de activ, așa cum am spus-o și la începutul uh, președinției. Nu-i nimic dacă nu avem guvern în Belgia, pentru că aceasta vă dă mai mult timp să lucrați în cadrul președinției belgene. Acestea fiind spuse, aș dori să mă refer la problema guvernanței economice. Ați spus pe bună dreptate că este nevoie de o disciplină bugetară și trebuie să ne uităm la veniturile fiscale. Ați vorbit despre lupta împotriva fraudei și bineînțeles că aici dorim să facem ceva împreună cu dumneavoastră ca să avansăm. Aș vrea de asemenea să vorbim despre posibilele noi venituri fiscale, deci despre metode noi de, pentru încasări. Desigur că trebuie să reducem însă povara fiscalității în ceea ce pe, pe veniturile salariale, dar pentru aceasta trebuie să completăm în primul rând dosarul uh, tranzacțiilor financiare, probabil. Mai puțin în dezbaterea cotidiană s-a vorbit despre uh, taxarea resurselor, Vreau să știu mai ales care sunt inițiativele pe care dumneavoastră le-ați ales pentru ca să se ajungă la un acord comun în aceste domenii și pentru a putea combate reticențele care există. Am văzut raportul comisarului Șemeta care înșirează mai multe um, argumente împotriva taxei financiare, dintre care unele însă nu erau deloc justificate. Și acum ajung la punctul al doilea. Dacă avem venituri suplimentare și noi, cred că comisarul Lewandowski a vorbit de posibilitatea de a obține uh, Uh, direct în bugetul Uniunii mai multe venituri fiscale și în cont, uh, ca contrabalansare uh, cotizațiile statelor membre ar fi mai mici. Care este părerea dumneavoastră despre această dezbatere? Și un al treilea punct, Grecia nu mai este în momentul de față atât de tare pe ordinea zilei cum era în primăvară, totuși ne-am uitat la cifre și dacă am văzut că dacă facilităm lucrurile pentru Grecia, totuși datoria rămâne și la un moment dat va trebui renegociată această datorie în ceea ce privește dobânda, de exemplu, și perioada de timp pe care s-a acordat împrumutul. Care este părerea dumneavoastră? Mulțumesc! Um, <clears throat> Mai avem 14 vorbitori, așadar um, cred că ar fi bine să grupăm um, intervențiile câte trei. Peter Skinner, ai cuvânt acum. Thanks very much, Sharon. Um... Mulțumesc, Sharon. Domnule ministru, vă mulțumesc uh, foarte mult pentru activitatea depusă în ceea ce privește infrastructura. Pot să spun că sunteți unul dintre cei mai destoinici politicieni în domeniul uh, financiar în aceste vremuri și, drept urmare, ați uh, contribuit cu înțelepciune și umor la discuțiile care ajunseseră la un impas în ceea ce privește serviciile financiare. Aș dori să vă atrag atenția asupra discuțiilor dintre Uniunea Europeană și Statele Unite. Cred că aici sunt câteva chestiuni pe care trebuie să le abordăm în mod direct. Comisia spunea că dorește să ne pună la dispoziție un fel de tablou comparativ în ceea ce privește dobânzile, etc. Cred că uh, se poate proceda și mai simplu. Uh, de exemplu, o listă de 12 puncte care se pot compara Cinci dintre acestea au fost atinse parțial, șapte dintre acestea, șapte chestiuni nu s-a făcut prea mult sau ei nu au făcut prea mult, ceea ce arată că uh, facem lucrurile pas cu pas și există un pericol, pericolul că uităm de aspectul global și trebuie să avem o privire de ansamblu um, în ceea ce privește reglementările. Acum, dacă Comisia uh, face ceva în acest sens și dacă Parlamentul dorește uh, să facă ceva în acest sens, uh, încercați și dumneavoastră să vă asocieți acestor eforturi, pentru că altfel uh, nu avem cum să avem uh, succes în ceea ce privește reglementarea la nivel global. Mulțumesc, domn... Domnule Eck. Mulțumesc. Bună ziua, domnule ministru. Întrebarea mea se referă la uh, așa numitele stress test care au avut loc uh, la nivel mai multor bănci europene, dar și în uh, Statele Unite și am senzația că se dă întâinătate aspectului cantitativ decât calitativ, pentru că în ultima săptămână am putut constata că băncile europene uh, nu prea au acoperire în ceea ce privește așa numitul sovereign debt, uh, datoria externă. <clears throat> Știam însă anticipat cine va trece acest test și cine nu-l va trece, iar băncile care nu au trecut acest test erau cunoscute. Erau băncile care oricum n-ar fi avut niciodată succes. Toate băncile europene păreau a fi pe un teren sigur și iată că au apărut din nou îndoieli. dați din faptul că băncile au avut o viață prea ușoară până acum, iar testele poate ar fi trebuit să fie mai dure. De aceea, permiteți-mi întrebare, domnule ministru. Credeți că ar fi necesar să efectuăm astfel de teste suplimentare unde datoria externă să aibă un rol mai important? Yes, some, some answers. So we've got... Acum și câteva întrebări, uh, câteva răspunsuri, îmi cer scuze, domnule uh, ministru. Permiteți-mi să mă refer pentru început la întrebarea domnului Skinner în ceea ce privește relațiile cu Statele Unite. <clears throat> Vă spuneam că încercăm uh, să organizăm împreună cu comisarul Barnier discuții și recunosc că încă nu am înțeles situația reală din Statele Unite. Am citit presa, am înțeles că era nevoie de o nouă supraveghere financiară în Statele Unite, dar în ce consta aceasta? Dar, în fine, vom face o astfel de comparație și vom uh, discuta aceste aspecte și cu președinta comisiei dumneavoastră. Și de ce nu, vom avea și o discuție în Parlament împreună cu dumneavoastră, astfel încât uh, să vedem care sunt progresele de ambele părți ale Atlanticului. Știți uh, că e important mai pentru început să explicăm anumite evoluții, dar trebuie să distingem clar și uh, între teorie și realitate. <clears throat> Trebuie, în momentul de față nu am un răspuns, dar vom uh, face o astfel de comparație și uh, vă asigură deschiderea mea în acest sens. Uh... În ceea ce privește noile fonduri, e bine, am avut ocazia de a pune pe masa de discuție a ecofinului anterior și am spus asta la ședința plenară anterioară de la Strasburg, pe de o parte contribuția bancară pentru soluționarea crizelor, care avansează foarte bine și pe de altă parte problema uh, taxării tranzacțiilor uh, financiare, pentru că acest lucru ne este solicitat de mai multe uh, state. În Belgia deja am votat pentru o taxă impusă băncilor, dar vom vota și asupra unui principiu al unei taxări a tranzacțiilor financiare. Practic, la nivelul Uniunii Europene se fac progrese în legătură cu acest subiect. Acest lucru este însă unul complicat, am recunoscut asta și mai de mult. În ceea ce privește energia, ă, clar că avem aici niște probleme. Ce facem cu energia nucleară? Sunt unii ca și mine ă, care au aprecieri diferite față de anum- ale anumitor state membre sau ale anumitor grupuri politice în legătură cu subiectul și apoi comisia oare este gata să formuleze o propunere? Ceea ce propuneam ă, era o soluție mai puțin minimalist, adică să avem o directivă care vizează taxarea energiei și aici sunt foarte multe probleme care ar putea fi revizuite sau ar putea să existe situația în care venim cu o nouă propunere de directivă, deci noi propunerea ale Comisiei în domeniu. Dumneavoastră vă întrebați și în legătură cu poziția uh, președinției, uh, pentru că odată cu această nouă resursă am putea face mai multe. Ne gândim și la o contribuție directă la bugetul Uniunii Europene care ar diminua contribuția statelor la buget. E bine, pot să vă spun deja că anumite grupuri politice sau state membre au uh, uh gândit folosirea acestor resurse pentru lupta împotriva schimbării uh, climatice. S-au propus, pe de altă parte, și uh, Uh, idei în legătură cu um, folosirea sumei pentru um, dezvoltare. Surse nu le vom putea folosi decât o singură dată. Am o, am o experiență modestă de uh, 12 ani uh, în uh, domeniul finanțelor și pot să vă spun că odată obținut un venit nu poate fi folosit decât o singură dată după aceea că luptăm cu um, schimbarea climatică, că uh, resorbim deficitul bugetar, că diminuăm uh, contribuția statelor membre la bugetul comunitar, ei bine, oricum nu putem face toate astea decât o singură dată. Cum vă spuneam și la Strasburg, deja de 10 uh, ani prezidez în Belgia Consiliul ECOFIN și, că, și pot să vă spun că această Problema nu a fost um, dezbătută în detaliu până acum. Vom mai discuta lucrurile și uh, luna viitoare și e clar că sunt niște venituri care ar putea fi obținute, însă împărțirea lor ar trebui să fie mai clară. În ceea ce privește acele uh, stress uh, tests, pot să vă spun că aceste teste, după părerea mea, sunt foarte bune. Cred că am organizat niște uh, teste bune cu Banca Centrală Europeană și cu reglementatorii uh, naționali. Niște teste extrem de transparente, aș putea spune. Dacă comparăm uh, lucrurile cu ceea ce s-a întâmplat în alte state, atunci putem spune că, într-adevăr, au fost foarte transparente. S-au aplicat aceleași reguli tuturor băncilor, dar, evident, a fost o primă încercare. Putem face mai mult? Sigur că da, de ce nu? Domnul Barnier și cu mine, precum și uh, alți membri ai uh, comisiei, sunt gata să organizeze teste la mm, intervale regulate, ceea ce mie mi se pare o idee foarte bună. Să spunem o dată de două ori pe an, putem organiza din nou aceste teste împreună cu comisia. Însă, cu aceeași logică, cu aceeași transparență și, dacă se poate, pornind de la un uh, temei uh, corect. Și asta în raport cu ceea ce s-a întâmplat și în alte uh, state. Trebuie să lucrăm cu aceiași parametri, același nivel de transparență și în Asia, și în Statele Unite, și în Europa. Dar primul set de teste a fost un set eficient și transparent. Și în viitor și eu aș susține pentru uh, intervale regulate de aplicare a acestor uh, teste. Am putea să le aplicăm și altor instituții financiare, nu numai băncilor. Evident, uh, instrumentul este util pentru bănci, atunci de ce n-ar fi util și pentru alte instituții uh, financiare, de exemplu companiile de asigurări? Uh, I'll take Vicky, then Marianne and Mark. Mulțumesc, Vicky, apoi Marianne Margus, Vicky. Mulțumesc, Anne. Aș dori să-ți mulțumesc și ție și domnului ministru pentru eforturile depuse pentru finalizarea pachetului uh, de supraveghere financiară care a dus la mai multă transparență uh, în tranzacțiile transfrontaliere și uh, <clears throat> în ceea ce privește controlul reglementativ. Preocuparea mea se referă la obligațiuni care, în anumite părți, nu sunt transparente și nu degeaba anumite piețe financiare exprimă uh, îndoiel în ceea ce privește uh, rezistența anumitor bănci la testul de stres. În timpul negocierilor la pachetul de supraveghere, s-a spus ce important este ca politicienii să dea ascultare experților, în special domnului Trișe. De aceea, permiteți-mi câteva întrebări ascultându-i pe experți uh, în ceea ce privește um, instrumentele derivative, ni s-a spus că trebuie date și niște derogări aici, pentru că dacă nu, uh, piața ar uh, fi strâmtorată. Apoi, în ceea ce privește acum standardele de capital globale, ați ne-ați sfătui să facem ceva în sensul ca piețele sau autoritățile naționale să nu încerce să obțină derogări, iar în ceea ce privește Domnul Trișe a spus uh, săptămâna trecută uh, că ar trebui făcut mai mult în ceea ce privește supravegarea. Mulțumesc, uh, doamne Tyson. Domnule ministru, mă alătur și eu acelor colegi care au lăudat uh, președinția belgiană în ceea ce privește rezultatele obținute până acum. Permiteți-mi observație. Cred că este foarte bine să analizăm dacă există coerență, pentru că avem pe de o parte creditarea și pe de altă parte economiile și uh, în același timp și capitalul propriu al băncilor. Și aveți dreptate, aici trebuie să există coerență pentru toate trei uh, domeniile. Ați mai pus uh, de asemenea că trebuie să vedem să existe transparență în ceea ce privește supravegherea piețelor financiare. Dar aici trebuie să putem să facem și uh, critici. Atunci uh, când uh, s-a vorbit despre bilanțurile societăților cotate la bursă, au existat critici și în Belgia în ceea ce privește evaluarea acestor bilanțuri și a rezultatelor de bilanț pentru că deseori uh, duc la fluctuații ale prețurilor acțiunilor, ceea ce nu este bine pentru stabilitatea sistemului financiar. Întrebarea este dacă trebuie să aplicăm altceva, să folosim în continuare aceste norme sau ar trebui ca investitorii să aibă parte de mai multe informații și dacă ne uităm cum funcționează piețele și cum acționează investitorii, deseori se vorbește despre cazinou eu cred însă că investitorii care doresc să investească masiv și care, să pună, și care doresc să pună la dispoziția societăților capital ar trebui să poată fi și răsplătiți și poate acest lucru s-ar putea face și prin intermediul sistemelor fiscale. Mulțumesc! Mă bucur și eu că peste, acum, după un an, am reușit să în bazele reglementărilor în, în domeniul supravegherii piețelor financiare, dar este doar un prim pas, pentru că din partea Comisiei ne-au parvenit uh, alte <clears throat> propuneri în ceea ce privește instrumentele derivate, uh, acțiunile fără acoperire și cred că mai sunt în pregătire și alte proiecte pentru reglementarea per ansamblu a piețelor financiare. De aceea și întrebarea mea, în ce măsură președinția belgiană este dispusă să facă prim pași uh, la nivelul Consiliului în ceea ce privește aceste subiecte amintite pentru ca acestea să nu mai dureze la fel de mult ca în cazul supravegherii piețelor financiare. La nivelul Consiliului European, uh, au existat discuții și despre uh, evoluția în continuare a Pactului de Stabilitate și Creștere. Și din informațiile care îmi stau la dispoziție, se pare că după evenimentele de la începutul lui mai, uh, sunt statele membre, nu mai există aceeași dispoziție de a trage învățămintele necesare în ceea ce privește viitorul uh, Pactului de Stabilitate și Creștere. Dacă în acest sens uh, președinția belgiană dorește să mai întreprindă măsuri pentru a se ajunge la niște modificări substanțiale. Mulțumesc! Uh, thank you, Mrs. First... Uh, Mulțumesc. Da, o să vă răspund acum. Într-adevăr, trebuie să recunosc că în ceea ce privește discuțiile pentru taxa de, pe tranzacțiile financiare și nevoia de a asculta experții, pot spune doar în ceea ce privește Jean-Claude Trichet. Am discutat deja de 15 ani cu el despre acest subiect. Într-adevăr, e un expert de renume, e mai mult decât atât. A fost, un, a fost funcționar uh, în Franța în acest domeniu mult timp și acum este președintele BCE. Avem nevoie așadar de experiențe din afară, zic eu, din afara Consiliului sau Parlamentului sau a Comisiei, dar în final este important de asemenea să găsim o cale pentru a putea lua o decizie. În ceea ce privește taxa pe tranzacțiile financiare, știu care sunt obiecțiile diferite la acest subiect. Dar este sigur că se poate impune o astfel de taxă, se poate taxa orice și apa. De ce nu? De ce să nu se poate taxa atunci tranzacțiile financiare? Poate că trebuie să îndeplinim anumite condiții pentru a putea impune această taxă. Ar fi util, de exemplu, să se aplice în toate țările, poate în zona euro, în Uniunea Europeană în general, sau nu știu, dar dacă se poate taxa apa, de ce să nu se poate taxa și o tranzacție financiară? Înțeleg foarte bine că este nevoie de foarte mulți experți care să participe, să ascultăm diferite poziții, dar, în final, trebuie să luăm o decizie la nivel european. Părerea mea, așa cum s-a întâmplat și în Belgia de mai mult timp că s-a discutat acest subiect, este că este nevoie de o oarecare dimensiune geografică de limitare a unei astfel de taxe. Dar uh, fără participarea Statelor Unite nu se poate lua nicio decizie, fără participarea Mării, Marii Britanii, de asemenea, de exemplu, nu putem să organizăm nicio hotărâre și, de asemenea, am putea spune că ne trebuie un anumit partener pentru a putea impune această taxă în zona euro. Știu că au existat anumite evoluții în Japonia, de exemplu, pe această temă. Poate că putem combina diferiți parteneri care să participe la o astfel de taxă, dar bineînțeles că în final este o decizie politică. Nu are niciun sens să spunem că nu se poate impune o astfel de taxă. După cum ziceam, dacă apa se taxează, de ce să nu putem taxa și alte servicii sau bunuri? Există taxe pe diferite servicii și bunuri, deci cu siguranță și aceasta va fi o posibilitate. Dar nu este simplu de organizat, bănuiesc. Vom trebui să mai lucrăm în acest sens. Acum, în ceea ce privește politica de coerență, într-adevăr, nu este ușor. E nevoie de o evaluare, în primul rând. Asta este ceea ce le-am spus și uh, bancherilor de la Banca Centrală Europeană. Am vorbit despre același lucru și când am luat deciziile cu privire la Basel. În ceea ce privește băncile, este nevoie de o politică coerentă, atât în ceea ce privește apărarea intereselor generale ale statului, de exemplu în cazul unei crize, dar, pe de altă parte, este nevoie și de o protecție a consumatorului, care trebuie și el să aibă posibilitatea de a primi mai multe credite, de exemplu. Și această balanță este greu de obținut. După cum spuneam dinainte, la sfârșitul lui septembrie, la summitul informal al ECOFIN, vom vorbi și despre acest subiect. E nevoie însă de o abordare comună care să țină cont de toate regulile care există. Am discutat foarte mult pe Basel 3, s-au luat decizii noi, dar după aceea este nevoie și de un nou mecanism de control al băncilor și în final va fi nevoie, desigur, și să avem un impozit bancar pentru a rezolva problemele pe care le-a creat criza financiară. Dar cum se poate pune aceasta în paralel cu protecția consumatorului, care este valabil pentru toate produsele financiare? Trebuie să, în același timp, să promovăm creșterea, să creăm locuri de muncă noi și, și aici trebuie implicate băncile, pentru că băncile, de fapt, participă la orice politică economică în totalitatea sa. Dar, după cum ziceam, și statul trebuie protejat. Dacă un sistem uh, Um, cade odată cu o bancă, atunci bineînțeles că consecințele pentru țara respectivă sunt catastrofale. Și există diferite păreri. Încercăm să obținem o politică cât se poate de coerentă în acest domeniu, dar aici revenim și la asupra normelor uh, sistemului bancar european. Pot să vă spun că pentru miniștri este mai ușor să vorbească despre guvernul economic le-am spus colegilor că nu e nevoie de un grup de experți pentru a purta această discuție. Bineînțeles că îi respect pe colegii mei, dar pentru mine lucrurile nu stau atât de simplu. Nu e simplu să purtăm o astfel de discuție când vorbim despre norme atât de importante. O astfel de decizie necesită în primul rând un raport și după aceea este nevoie de un raport din partea experților. Asta voi spune și la reuniunea următoare a ECOFIN. Avem nevoie de experți din partea Comisiei, din partea Parlamentului sau din partea și din partea statelor membre și ei trebuie să ne spună exact care sunt problemele pe care le avem, iar apoi trebuie să comparăm cu situația din Statele Unite și să vedem și cum stau lucrurile cu tranzacțiile o discuție foarte tehnică, care, de exemplu, și-ar avea locul la Parlament, dar la ECOFIN ar fi foarte dificil să luăm normă după normă și să încercăm să purtăm o discuție tehnică pe fiecare, fără să avem, în primul rând, un raport din partea experților. De fapt, în ultimele luni și ani am auzit de multe ori că trebuie să facem altceva. Dar ce mă întreb eu este cum facem noi acest lucru fără un raport? ca să știm exact ce se poate face, mai ales în ceea ce privește relația noastră cu Statele Unite. I-am spus același lucru și lui Michel Barnier. Avem nevoie de experți care să se reunească pentru a putea întocmi un raport care să nu dea neapărat o privire de ansamblu, ci care să vorbească despre puncte precise și norme pe care, um, care includ Statele Unite. În ceea ce privește investițiile, într-adevăr aici este o problemă destul de gravă pentru fiecare stat membru investițiile pe termen lung. Acum e vorba de, să zicem, beneficiile de, de facilitățile de impozite pentru diferiți investitori care se pot acorda pe termen mediu și lung. Dar aceasta depinde, bineînțeles, de majoritatea de care se bucură statul membru respectiv. Nu asta este neapărat foarte util, ci mai util ar fi dacă investițiile pe termen mediu sau lung se pot face, dar aceasta necesită o politică pe termen mediu sau lung a Uniunii Europene și a fiecărui stat membru. E nevoie însă de o politică de acest gen în diferite domenii, pentru că este vorba de o decizie politică. și eventual în Parlament s-ar putea purta de asemenea o astfel de discuție. Iar acum, în final, aș vrea să vă mai răspund la o anumită întrebare cu privire la guvernanță. Într-adevăr, vom uh, purta o astfel de discuție, dar există propuneri din partea Comisiei Europene. Dar cum să discutăm? Trebuie discutat pe baza unui text. Știu că vreți să așteptați până pe 29 septembrie pentru a primi propunerile următoare din partea Consiliului, și Comisiei, pardon. Vom discuta, bineînțeles, în task force-ul pe care l-am organizat cu Herman Van Rompuy, în task force-ul Consiliului, pentru ca să se propună anumite soluții în ceea ce privește guvernanța economică, dar în final trebuie să vedem dacă va fi posibil să organizăm acest lucru. Până acum am luat uh, o, discut, o decizie cu privire la semestrul uh, european, vom vorbi și despre sancțiunile europene. Poate că putem face mai mult cu privire la sancțiuni. Sunt de acord că pentru pactul de stabilitate și de creștere trebuie să ținem cont de faptul că nu e vorba numai de stabilitate, ci și de creștere, de crearea locurilor de muncă, de bunăstare și uh, despre schimbările climatice. Și în final, da, cred că ar fi bine să organizăm o supraveghere pentru un buget mai echilibrat, dar și pentru o calitate mai bună a finanțelor publice. Poate că am, oare se poate să avem într-un buget echilibrat atât de multe lucruri în același timp, crearea de locuri de muncă și politici noi, uh, și susținerea unei bunăstări durabile, toate acestea sunt foarte complicate pentru că înseamnă o jalonare oarecum în statele membre și știți cât de mult, știți foarte bine ce înseamnă aceasta pentru guverne. Nu este foarte ușor să fii de acord cu un ranking al diferitelor state membre. Deci cred că lucrurile sunt dificile. Mai sunt 8 uh, persoane care au solicitat să intervină și mai avem doar 10 minute la dispoziție nu puneți, vă rog, întrebări care au mai fost adresate, nu puneți mai mult de o întrebare și încercați să vă limitați la 30 de secunde, altfel nu veți putea obține răspunduri. Mai întâi, Elisa Ferreira are contul. Mulțumesc. Mulțumim pentru ceea ce ne-ați spus până acum. Doream să vă întreb în legătură cu calendarul care uh, vizează tranzacțiile bancare și uh, rata de îndatorare a băncilor. Pentru că sunt state membre care se ocupă de aceste lucruri uh, deja și aș dori să vă întreb dacă nu cumva ar putea fi acordată o dimensiune europeană vis-a-vis -vis de problema salvării unor bănci falimentare am fost raportor pentru acest subiect și uh, cred că dacă pierdem uh, dimensiunea europeană, fiecare stat uh, își va rezolva problema la nivel individual. Mulțumesc. Vom lua mai întâi toate întrebările, apoi vom primi răspunsurile. Sven, turmezi. Da, ne bucurăm că sunteți din nou alături de noi. Un comentariu foarte uh, scurt acum. Ați dat uh, un răspuns colegul meu Marcus Weber și vreau să spun că dacă ne gândim la, uh, bani, la piețe, ele se așteptau ca Grecia să intre în procedura de default. Ne-am gândit deja că ar putea exista sancțiuni, am gândit uh, această problemă a semestrului, dar fără o coordonare a politicilor uh, în domeniul uh, unei lipse de integrare în Uniunea Europeană din perspectivă economică, riscăm să nu fie înțeles situația economică din zona euro. Situația este extrem de urgentă și cred că avem nevoie de spiritul de lider al Consiliului pentru a veni cu niște sugestii puternice și curajoase. Și astăzi n-am auzit asta din partea dumneavoastră. Mulțumesc! Doamna Gular, mulțumesc, domnule ministru, că ați venit să ne vedeți. Mulțumim pentru ce ne-ați spus. Mă voi axa pe un subiect pe care l-ați uh, evocat, uh, care mie mi se pare uh, simbolic, și anume reprezentarea externă a zonei euro în context internațional. S-a făcut recurs la FMI, dar dacă am privit mai senin zona euro, am putea să ne gândim la ce ar putea face Parlamentul pentru a vă ajuta în acest domeniu. Acest uh, aspect este important și în tratat această idee nu este doar lăsată în aer, ci este o piatră de temelie a tratatului de la Lisabona. Mulțumesc. Domnul Ciunchis are cuvântul. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Am uh, auzit aici foarte multe lucruri interesante. M-aș referi la un ultim punct care a fost uh, evocat de colegii mei și anume Fondul Monetar Internațional. Acesta este practic uh, un element uh, care a reglementat situația în, în Grecia. Dumneavoastră vă gândiți și la alte acorduri de acest tip cu femeiul? În conformitate cu uh, Um, tratatul, articolul 258, uh, um, există niște um, indicații în acest sens. Mulțumesc. Iorgan are punctul. Mulțumesc că nu se terminase încă traducere, de aceea îmi cer scuze. Și eu aș dori să mai intervin cu privire la alt aspect am participat uh, acum scurt timp uh, la o discuție în Republica Federală Germania cu privire la situația financiară a comunelor și orașelor, unde se constată o deteriorare dramatică în țara mea și se încearcă măsuri repetate de economisire și acum se constată după 10-15 ani de economisire, că s-a ajuns la o situație catastrofală în ceea ce privește finanțele comunale, cel puțin în regiunea mea, și anume se constată faptul că cam trei sferturi din datoriile acestor comune se datorează crizei financiare de acum. De aceea, întrebarea mea, ce va face Uniunea Europeană pentru ca aceste datorii să, ca aceste comune să fie degrevate de aceste uh, datorii. Atât din partea mea. Mulțumesc. Antolin. Antolin are cuvântul. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. În ceea ce privește uh, supravegherea, acest subiect este important atunci când vine vorba despre împărțirea responsabilităților. În ceea ce privește redresarea, acum ne interesează consolidarea și trebuie să avem investiții uh, concrete, serioase în acest sens. Ce, va, ce se va face așadar în acest domeniu? Mulțumesc. Domnul Ferrer are cum. cu Mulțumesc, doamnă președinte. În ceea ce privește, am și eu câteva întrebări cu privire la guvernanța economică. Aș vrea să știu dacă sunteți de părere uh, că va fi posibil să se atace Uniunea Europeană. Dacă va fi posibil ca în 2011, de exemplu, să avem un semestru european care să funcționeze cu adevărat și care sunt pașii care sunt necesari pentru a obține acest lucru. Și apoi a doua întrebare care se referă la măsurile de sancțiune. Aș vrea să știu dacă este important să se țină cont și de condițiile în care se întâmplă ceva și dacă se analizează și cum s-a ajuns la o anumită situație pentru ca să se poată verifica dacă statele membre respectă sau nu măsurile de economie. Mulțumesc! Voorzitter, meneer de minister, um, ik uh, wil kort een vraag stellen over een, een onderwerp dat nog niet aan bod is. Mulțumesc. Domnul Alcadraui, Aș dori să vă întreb ceva ce nu s-a întrebat până acum, eh, și anume guvernanța afacerilor. E nevoie de coordonare economică și de supravegherea sectorului financiar, uh, dar ce se întâmplă cu guvernanța corporativă? Trebuie să avem uh, un teren de acțiune echitabil. Există anumite recomandări uh, care au fost interpretate diferit de statele membre. Comisia Europeană dorește o carte verde, a dorit o carte de verde înainte de um, vară și aș dori să vă întreb în acest context dacă veți discuta problema în Consiliu și dacă considerați că e nevoie de norme obligatorii în acest domeniu, astfel încât uh, guvernanța corporativă și controlul riscului uh, să fie făcute fix la fel peste tot în Europa. Domnule ministru, mai aveți două minute la dispoziție pentru a răspunde la aceste întrebări. Uh, îmi cer scuze că nu mai avem așa de mult timp la dispoziție. Mai întâi în legătură cu calendarul. E posibil să înaintăm în ceea ce privește rata de îndatorare a băncilor. În săptămânile și lunile viitoare vom încerca să ajungem la un acord în Consiliu pentru tranzacțiile financiare și taxarea acestora. În 2001, în decursul președinției anterioare uh, belgiene, am obținut uh, un uh, consens în Belgia, dar n-am putut avansa mai mult. Să sperăm că am putea avansa mai mult în acest domeniu anul acesta, dar îmi e imposibil să indic un calendar în acest sens. Cu siguranță vom încerca, vom lansa discuția și apoi vom vedea. Trebuie să vă mărturisesc că nu înțeleg întrebarea legată de Grecia. Pentru că uh, acolo a existat un acord uh, între toate uh, statele membre. a fost greu să ajungem la un acord cu Germania în ceea ce privește Grecia, dar până la urmă am făcut-o și am putut ajuta Grecia. Pentru un moment, uh, la Consiliul anterior s-a discutat buna evoluție a situației din uh, Grecia în acord uh, cu diversele solicitări din partea Comisiei, Femeiului sau Băncii Centrale. Dacă doriți să faceți mai mult, atunci ar fi foarte bine să discutați cu grupul dumneavoastră în Germania. Poate ar fi bine să convingeți majoritatea din Parlamentul german în legătură cu această politică, acest demers. Noi în Consiliu am putut să oferim uh, un anumit ajutor și datorită Germaniei și de atunci pot să spun că s-a observat o bună evoluție a, uh, a Greciei în raport cu solicitările în partea Comisiei Consiliului și um, femeiului. Toți membrii zonei euro au reușit să ofere ajutor uh, Greciei. Uh, același lucru s-a întâmplat și în cazul Slovaciei și aceste state trebuie convinse să facă mai mult. În ceea ce privește reprezentarea externă, aș dori să vă spun, uh, doamnă Gulard, pur și simplu că ar trebui să convingem toate statele mici medii și chiar mari din Europa, care ar trebui să se regrupeze. Evident, procesul este destul de complicat. Un exemplu care ar putea convinge este ceea ce s-a întâmplat la Copenhaga. Atunci când aveam convingerea că statele mari din uh, Uniunea Europeană vor putea uh, da tonul și când am observat că la finalul lucrărilor ele s-au regăsit practic în afara discuțiilor. Acum foarte mulți ani, Belgia spunea că uh, toate uh, statele unii Europene sunt uh, mici, chiar dacă unele încă nu-și dau seama de asta. Ar trebui să mergem dincolo de această uh, trimitere istorică în uh, domeniu, însă. Cât privește evoluția deficitelor în anumite state, la ECOFIN, uh, evident, uh, punem problema în fața statelor membre. A fost uh, greu să ne imaginăm că am putea convinge statele să se organizeze la nivel de regiuni, uh, comunități uh, locale și așa mai departe, însă imaginați-vă cum ar fi să discutăm problema comunelor în ansamblul Uniunii Europene. Lucrurile ar fi mult mai complicate. Prin urmare, cred că în recomandările pe care le dăm împreună cu Comisia cu ocazia examinării programului de stabilitate, ar trebui să dăm mai multă atenție comunităților locale și ar trebui să stabilim niște linii directoare în domeniu. Dar până la urmă, asta este responsabilitatea autorităților naționale sau autorităților regionale. Cât privește supravegherea și capacitatea de a stimula investițiile în Europa, e bine, cum spuneam, trebuie să facem mai mult pentru a susține investițiile, mai ales abordând o viziune pe termen uh, lung. Poate asta nu se potrivește uh, evoluției din uh, sectorul uh, bancar, dar așteptăm propunerea comisiei pentru a merge mai departe. Am început cu supravegherea, vom lua anumite decizii apoi în legătură cu anumite produse, în anumite domenii, sigur că da, însă trebuie să mărturisesc că, că um, ia timp să organizăm toate aceste lucruri. Vom pregăti și discuțiile din G20 pentru a ne asigura că am putea obține niște uh, reguli în ceea ce privește politicile de remunerare în sectorul financiar. Și voi încheia cu următorul uh, lucru, doamnă președinte. Uh, doamna Gular mi-a adresat o întrebare pe care au menționat-o însă și alți colegi în privința trialogurilor, ce putem face noi și Parlamentul European pentru a face să avanseze guvernanța europeană în domeniul economic. Spun asta din când în când, dar trebui organizate reuniuni între parlamentarii uh, european, europeni și colegii lor din parlamentele naționale pentru a vedea cum, uh, la nivelul grupurilor uh, Parlamentului, s-ar putea organiza reuniuni de genul acesta cu din parlamentele naționale am impresia că uneori avem de-a face nu doar cu state diferite în uh, Uniunea Europeană, ci și cu orientări politice foarte diferite care uh, sunt dezvoltate fie la nivel național, fie la nivel european. Situația poate este mai gravă pentru guverne, însă dacă doriți să ajutați o președinție, președinția belgiană, președinția maghiară sau oricare alta pentru a face să avanseze guvernanța, poate că ați putea organiza încă și mai des luări de poziții comune ale parlamentarilor europeni și naționali sau din familii politice diferite sau din cadrul aceluiași grup politic. Eu cred că asta ar putea ajuta o președinție să convingă pe unii sau pe alții din jurul uh, mesei în legătură cu anumite subiecte. Oricum, din perspectiva uh, Consiliului, mulțumesc tuturor celor care ne-au permis să facem progrese recente în legătură cu anumite acorduri europene. Domnul Gozes bănuiesc că știe acest lucru. În zilele viitoare vom uh, trăi o astfel de uh, dezbatere în legătură cu o directivă importantă și în legătură cu asta vă mulțumesc de pe acum. Yes, corporate governance, uh, we will see uh, how it's possible to, to make cât privește guvernanța, trebuie să vedem dacă vom putea face progrese. Mai întâi vom încerca să organizăm o mai bună guvernanță, cum uh, spuneam uh, acum câteva minute, uh, în domeniul economic, la nivel de Consiliu și la nivelul altor parteneri. Cât privește întreprinderile și companiile, E bine, discutăm acest subiect și la nivel de ECOFIN. Există discuții și în alte foruri în legătură cu acest subiect. Uh, suntem deschiși la punerea acestui subiect pe ordinea de zi, dar la nivelul uh, companiilor, uh, guvernanța trebuie încă discutată și în ECOFIN. Oricum, putem organiza ceva în acest sens, sigur că da. Da, se pare că asta vă așteaptă în curând, spune doamna președinte pot să vă informez că această comisie organizează o întâlnire uh, cu parlamentele naționale și în martie problema guvernanței economice va fi pe ordinea de zi a unei uh, asemenea reuniuni. Deci, noi ne aducem contribuția. Vă mulțumim foarte mult. Uh, unii spun uneori că nu prea avem cu ce să umplem timpul uh, alocat Comisiei Econ, însă se pare că în această după-amiază l-am uprut cu prezența dumneavoastră și am fost norocoși pentru asta. Oricum ne vom revedea uh, curând. Mulțumim! Don't go, we've got to do the report back on super... Nu plecați că mai avem de discutat acum pachetul supraveghere. Okay, if we could settle down everybody. Bun, dacă doriți să vă reluați locurile, revenim la ordinea noastră de zi, la punctul 4. Nu? Rectific, eram deja cu un punct mai departe. Vorbim acum despre concluziile Consiliului ECOFIN cu privire la pachetul de supraveghere. Știți că a existat un trilog final și de aceea voi da pentru început cuvântul vicepreședintelui Comisiei și raportorului pe această temă, Jörgsen. Mul- mulțumesc. Doamnă președinte, voi fi foarte succint pentru că mai sunt și alți raportori și eu aș dori pentru început să vă mulțumesc. Aș dori să mulțumesc și domnului ministru care tocmai ne-a părăsit. Aș dori să mulțumesc și comisiei, raportorilor, președintei comisiei noastre și tuturor uh, celor care au participat uh, și secretariatului care ne-a susținut, astfel încât uh, să putem face treabă bună, pentru că nu a fost ușor. Este pentru prima dată când ajungem la un rezultat comun cu șase raportori din umbră din partea diferitelor partide politice și am reușit să facem acest lucru. Uneori, sigur, aveam senzația că în birou în care lucram uh, a izbucnit haosul, dar am reușit să trecem de acele momente. Aceste negocieri au durat 8 luni și au fost uh, presărate și cu surprize de genul noilor alianțe între grupuri politice de care nu credeam vreodată că vor colabora. Și mă bucură faptul că și colegii noștri conservatori au dorit să solicite mai multe drepturi pentru Parlamentul European și că au dorit să protejeze și Banca Centrală Europeană. Este un progres care este demn de menționat aici. Criza a putut, uh, ar fi putut avea două uh, concluzii. În primul rând, o renaționalizare a politicii economice sau uh, cea de-a doua variantă, mai multă sau mai multe politici europene. A fost uh, probabil uh, prognoza inițială de renaționalizare a politicii economice și a fost un uh, scenariu de genul păpușilor rusești pe care le scoți una din alta și devin din ce în ce mai mici. <clears throat> Și noi, la finalul acestor uh, înlănțuiri de evenimente, ne-am propus să fim mai ambițioși și în acest uh, spirit am acționat. Pe 7 iulie am uh, adoptat în Parlament amendamente cu majoritate clară amendamente care erau în contradicție cu ceea ce decisese Consiliul în unanimitate. Însă această coliziune între cele două instituții până la urmă nu a dus la un uh, final tragic, ci din potrivă. Și de aceea aș dori să vă prezint uh, un uh, raport cu două coloane. Pe prima coloană versiunea Consiliului pe care am încercat noi să o contracarăm și pe cea de-a doua coloană versiunea noastră pe care am apărat-o și dacă analizăm uh, comparativ cele două versiuni și a, valoarea adăugată a versiunii noastre, constatăm uh, de ce a trebuit să ne luptăm. A fost un rezultat uh, bun pentru că autoritățile naționale de reglementare, sigur, încercau să-și păstreze competențele, dar acum uh, am reușit să punem pe picioare autorități europene care au misiunea să garanteze că toate instituțiile financiare trebuie să respecte aceleași norme și care pot emite și recomandări. Vor exista așadar uh, autorități care vor fi în măsură să vegheze la punerea în aplicare a reglementărilor pe care le emit și vor putea de asemenea să controleze autoritățile de reglementare națională dacă acestea nu acționează și de asemenea vor putea interveni dacă băncile nu uh, urmează recomandările autorităților naționale. Noi am vrut în același timp să apărăm și interesele clienților băncilor, astfel încât uh, diferite instrumente toxice să fie evitate. Acum, atunci când este vorba de, de politica financiară, am reușit să ținem cont de un aspect de care Consiliul nu a dorit să țină cont și nici Comisia, și anume riscurile sistemice. Cea mai importantă tematică în ceea ce privește criza a fost faptul că a trebuit să soluționăm probleme ale băncilor care deveniseră prea mari pentru a putea fi lăsate să falimenteze. De aceea a trebuit acum, pe viitor, să stabilim regulile de bază. Am uh, stabilit un tablou, așa numitul dashboard, pe cuvânt uh, inventat de Liza Ferreiro și s-au efectuat uh, așa numitele teste de stres care au fost puse de acord la nivel european. Se vor face astfel de teste pentru acele instituții care dau semne de slăbiciune și apoi am mai vorbit și despre faptul că instituțiile financiare vor trebui să anticipeze finanțarea economisirilor. Așadar, avem nevoie de autorități de reglementare puternice. Acest lucru l-am atins. Și articolul 7 a arătat că Parlamentul European va juca un rol important atunci când este vorba de control. Astfel am soluționat uh, o problemă care data de pe vremurile Amfolisi. Parlamentul European va avea un rol important de jucat și în ceea ce privește desemnarea persoanelor la conducerea acestor autorități de reglementare, autorități de reglementare care vor fi supuse controlului Parlamentului European Banca Centrală Europeană va trebui să prezinte un raport în care să figureze toate temele importante pentru noi. Se va descrie ce norme au fost stabilite, ce instituții financiare respectă respectivele norme, ce state respectă acele norme, pentru că astfel se poate garanta respectarea uh, normelor. Noi am făcut ceea ce ne-a cerut Parlamentul European, activitatea secretariatului a fost excelentă și cred că acest trilog a constituit un prim pas pe calea unor viitoare măsuri în direcția supravegherii bancare și a piețelor financiare și spre autoritate europeană de supraveghere, pentru că cred că acest lucru și l doresc cetățenii pe care ni l-au pe care ne-au ales. Eu cred că cu ajutorul acestui text pe care l-am redactat în cele două coloane, vă veți putea forma o opinie și veți constata că Parlamentul a făcut treaba bună. Zef, o... Mulțumesc foarte mult! Iar acum vom trece la autoritățile de pe piață, obligațiuni și așa mai departe. Te rog. Mulțumesc, Sven. Spune, spune Sven, nu vreau să repet uh, tot ce s-a spus înainte, nu vreau să repet toate mulțumirile pentru că pierdem prea mult timp. Vreau doar să subliniez că, pe de o parte, trebuie să îmbunătățim competențele în ceea ce privește protecția consumatorilor, care uh, sunt uh, ok în raportul nostru, meu și uh, celelalte două raport, rapoarte. Trebuie să vedem cum vom continua în acest domeniu, să vedem dacă aceste competențe sunt cu adevărat folosite și, în al doilea rând, o întrebare esențială este să obținem posibilitatea de a opri uh, tranzacționarea cu anumite produse Cred că în momentul de față încă anumite lucruri sunt deschise, chiar după voturi rămân deschise și vreau doar să vă amintesc acest lucru. La conferința de presă, când comisia și-a prezentat rezultatele, s-a vorbit despre 100 de persoane angajate pe fiecare instituție nouă. Cred că acesta nu este numărul de persoane pe care trebuie să-l prevedem, având în vedere ce am obținut, este clar că va trebui să luptăm pentru resurse. Am văzut cel puțin în Germania că nu merită să ai instituții care nu sunt bine dotate cu personal, care nu au persoanele care trebuie, care lucrează în ele. Deci, noi, Parlamentul, trebuie să revenim asupra acestei întrebări, cine vor fi uh, respectivii angajați și câți vor fi. Apoi am votat în uh, pachetul Omnibus din uh, directiva pe tema transparenței pentru o raportare de la țară la țară și am uh, obținut o promisiune din partea Comisiei să publice o comunicare până în toamna anului viitor. Noi, Parlamentul, ar trebui să ne hotărâm de ceea ce dorim noi și să facem un raport pentru a discuta poziția noastră în acest domeniu. Iar în final, cred că este foarte important să pregătim și părerea noastră cu privire la cine va fi liderul acestor noi instituții, cine vor fi președinții. Nu vorbesc, de exemplu, um, de șefia Institutului lui Silvi, ci de celelalte instituții și agenții și sper ca vocea noastră să fie auzită în această dezbatere, ca instituțiile europene să știe că trebuie să raporteze în fața acestei comisii și că nu vor putea să scape nefăcându-și datoria pentru care noi ne-am luptat atât de tare. Mă bucur de aceea de colaborarea viitoare și, după cum știți, aceasta este ultima mea afirmație, avem o declarație comună a celor patru coordonatori pe care am uh, semnat-o după ce am obținut un oarecare consens, uh, mai degrabă un compromis cu Consiliul și cu Comisia, care prevede că infrastructura de pe piață va trebui să intre sub supraveghere europeană. Am, um, învăța, am aflat și că în ceea ce privește agențiile de notare a creditelor, unele state membre sunt angajate serios, altele nu. Vom avea de asemenea aceleași discuții în ceea ce privește derivatele și mă bucur să putem reveni asupra acelor, acestor chestiuni și asupra unei înțelegeri comune a reglementării pe care am reușit să o definim în cadrul cooperării de până acum. Unele chestiuni vor trebui însă din nou discutate și mă bucur să colaborăm în continuare, chiar după ce am votat împreună pe aceste schimbări. Mulțumesc! Mulțumesc, Sven, iar acum în ceea ce privește Autoritatea pentru Pensii, Ocupare și așa mai departe, Peter. Mulțumesc! Mulțumesc tuturor celor care s-au implicat în acest dosar. Este foarte interesant să vezi că Câteodată e într-adevăr mai degrabă decât dimensiunea câinelui, cum spunem noi, este mai importantă dimensiunea luptei și Parlamentul pot spune că într-adevăr a reușit să obțină un rezultat bun în acest sens. După cum zicea Sven, în legătură cu planurile de creare a agențiilor și cu dimensiunea agențiilor, știe toată lumea probabil că au existat părți în aceste negocieri în care trebuie să mai ne întoarcem uh, pentru a discuta asupra lor. 90 de persoane, 100 de persoane pe agenție nu va impresiona lumea reglementărilor financiare, ci mai degrabă nu va avea prea mult uh, impact. Știți că FSA-ul are, de exemplu, la Londra cam mai multe sute de persoane și unele bănci în America au mai multe persoane angajate decât această agenție. Deci vă dați seama cât este complex rolul acestei agenții și cât de grea va fi sarcina ei. Dar sigur că este un început și e bine că am început așa. De la 1 ianuarie 2011 vom avea o coordonare la nivel european pentru ca să răspundem la anumite aspecte critice și pentru a determina care sunt oamenii care sunt necesari pentru a lua deciziile importante de diminuare a riscurilor sistemice care ar putea reveni, mai ales în ceea ce privește o criză posibilă care ar putea reveni. Nu vrem ca miniștrii să se trezească duminică dimineață în pijama, să trebuiască să vorbească la telefon pentru că a apărut o nouă criză vinerea trecută. Cred că aceasta este una din aspectele critice importante pe care le-am obținut. Într-adevăr, o reglementare europeană era vitală, însă suprave- supravegherea microprudențială la nivel european trebuia și ea să fie asigurată. Acum vom avea un comitet comun, un consiliu care a fost uh, practic creat și cu ajutorul Parlamentului și vom avea mai multe informații din partea economiștilor, din partea Băncii Centrale de Europene și toată lumea aceasta va trebui să se întâlnească, să discute de la început supravegherea de zi cu zi a tuturor întreprinderilor și va trebui, bineînțeles, să încercăm să prevenim dezastre ca cele care s-au întâmplat în trecut. Ceea ce vreau să spun este că, de fapt, asigurările și pensiile nu seamănă, de fapt, ca cu sistemul bancar. Jose Manuel și cu mine am discutat deja la mai multe niveluri. Important este că primul lucru pe care l-am scris este ce va afecta industria bancară, apoi ce se întâmplă cu industria și cu spațiul asigurărilor, industria asigurărilor și cu alte uh, domenii, cum ar fi pensiile. Nu e vorba neapărat de a crea instituții, e vorba de instituții pe termen lung care trebuie să persiste. Așadar, reglementările trebuie să fie considerate ca o un jalon important. Avem Solvency 2, care este unul din, una din reglementările importante la nivel european, un regulament care a, deja a creat ceva pentru asigurări și trebuie să avem același lucru și pentru pensii. Dar ceea ce a reieșit foarte clar în acest comitet mix este că vom putea eventual să rezolvăm și dispute uh, prin uh, calitatea de mediere pe care o avea acest comitet. Vom putea să coordonăm așadar momente în care nu toată lumea e de acord și vom avea și un sistem de uh, um, impunere a unor norme juridice în cazul în care nu se poate, um, o țară nu poate garanta urmărirea, respectarea legilor care au fost stabilite. Deci vom uh, arăta că suntem foarte serioși în ceea ce privește legislația europeană în acest domeniu și după aceea vom putea întotdeauna să revizuim, de exemplu, Solvency 2. E important să avem susținere, pentru că avem o rezoluție care ne permite să creăm o altă rezoluție pentru a reuși să găsim un consens în statele membre. Și eu mă bucur să ajungem și la acest uh, aspect. Dacă nu se va întâmpla prea repede, o să trebuiască să-l uh, grăbim. Iar în final aș dori să spun că cred că agențiile vor lucra, vor lucra foarte bine. Am avut câteva dispute despre care vor fi procedurile de selectare a personalului. Eu nu cred că trebuie să ne blocăm la acest punct uh, ci mai important este să ne concentrăm pe lucruri mai importante ban- sistemul bancar nu este la fel ca acela al asigurărilor și al pensiilor. Avem câteva luni însă să punem acest sistem pe picioare și să creăm o structură de supraveghere și cu infrastructura aferentă și cred că putem fi mândri de ceea ce am obținut. Cred că echipa Parlamentului într-adevăr a reușit să obțină un succes foarte mare și mulțumesc colegilor și sunt mândru să colaborez cu ei pe viitor. Mulțumesc, Peter. Și acum are cuvântul Silvi. Très rapidement, euh, d'abord foarte pe scurt, mai întâi uh, sunt de acord cu ceea ce s-a afirmat de către cei care au intervenit anterior. Ei bine, acum de ce ne-am uh, bătut pe președinția SBA de către Banca Centrală Europeană, cu Banca Centrală Europeană? Ei bine, pentru că doream o um, instituție independentă care ar putea să um, controleze ceea ce se întâmplă. Deci, practic, uh, aveam uh, de găsit uh, un acord între o bancă și Consiliu. Acest lucru este important pentru că a existat un acord între raportori și între grupuri care apărau o, poliție, o poziție ambițioasă. Cred că în legătură cu ambele texte trebuie să mai lucrăm și pot să spun că asta ne-a și permis până acum să uh, găsim o deschidere a organismelor care pot lua decizii în acest sens. Un ultim aspect acum, uh, evident vor mai fi lupte de dus în viitor. Deja de săptămâna asta avem o declarație a coordonatorilor care spune că uh, tot ce ne-am obținut până acum, mai ales în ceea ce privește supravegherea uh, Mm, unor autorități de avengură europeană, de exemplu agențiile de rating, vom încerca să obținem prin uh, texte sectoriale. Mulțumesc uh, așadar că veți continua să ne uh, ajutați atunci când unul sau altul dintre noi va fi raportor și va trebui să demonstreze coerența Parlamentului. Oricum, mulțumesc tuturor și mulțumesc și secretariatului care a depus o activitate enormă. Mulțumim, Raymond, ești aici. Nu, nu este aici, spune doamna președinte. Cred că și acolo lucrurile au mers uh, bine și așa ajungem la directiva Omnibus 1, uh, care modifică toate celelalte directive. Trebuie să vă spun că, deși uh, acest subiect nu a fost discutat atât de mult în comisie și în altă parte ca și alte subiecte, n-ar trebui să subestimăm volumul uriaș de muncă care a fost depusă pentru Omnibus 1 și bănuiesc că unii de-abia așteaptă să înceapă lucrul pentru Omnibus 2. Așadar, uh, voi da uh, cuvântul lui uh, Anthony încă o dată. Mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc uh, pentru uh, colaborare, mulțumesc uh, și celorlalți colegi raportori, raportori din umbră, care au contribuit la acest exercițiu. Bilanțul este pozitiv în cazul lui Omnibus 1. Vorbim practic de incorporarea unor directive sectoriale, reforme pentru autoritățile de reglementare. Asta înseamnă că trecem de la o logică interguvernamentală care ține de supraveghere la un sistem integrat în cadrul autorităților europene. Așadar, avem 11 directive care vizează consolidarea coordonării sectoriale, medierea și uh, aici am incorporat și alte instrumente care țin de cooperare și coordonare. Am adaptat cele două procese la uh, tratatul de la uh, Lisabona, căci acest tratat modifică tot ceea ce ține de comitologie, pentru că stabilește actele delegate, acte de execuție se ia în considerare și uh, contribuția tuturor părților implicate în această muncă de reglementare și um, a trebuit să găsim un punct de echilibru între toate acestea. Punerea în aplicare a noilor uh, reglementări presupune stabilirea unui uh, tabel de corespondență în uh, cadrul directivelor. Acest lucru deja a fost pus la punct de Parlament la nivel orizontal, vorbind despre o cultură comună care vizează sancțiunile. Am reușit de asemenea să impunem supraveghetorilor financiar să stabilească niște planuri de relansare. Acesta este un aspect uh, unde n-am reușit în totalitate. Uh, și mă refer aici mai ales la raportul uh, statelor. Comisia trebuie să prezinte o comunicare care să vizeze toate aceste aspecte, dar dincolo de asta va trebui să analizăm revizuirea directivei care vizează transparența. Evident, trebuie să facem o revizuire mai aprofundată și să ducem la final studiile de impact pentru a găsi uh, cele mai bune soluții. Mulțumesc! Mulțumim! Aș dori să mai adaug la ceea ce a spus Anthony faptul că e nevoie de aceste tabele de uh, corelație și de norme în ceea ce privește actele delegate, pentru că acestea sunt extrem de importante pentru uh, Parlament. Uh, atunci, și dincolo de Parlament atunci când vine vorba despre acordurile interinstituționale. Prin urmare, sunt încântată că Comisia noastră a reușit să ia rol de lider în acest demers. Liderii grupurilor au uh, afirmat faptul că susțin compromisul. Um, dacă dorește cineva să mai spună ceva în legătură cu acest subiect, poate să o facă acum sau puteți eventual să solicitați uh, clarificări. Dacă nu, atunci um, Așa stau lucrurile. Proiectul de raport a fost uh, înaintat în plenară pentru dezbatere uh, marți și vot uh, miercuri. Nu va fi o dezbatere completă marți, pentru că deja dezbaterea a avut loc. Deci nu avem dezbatere sau avem? Nu, se pare că nu mai avem nimic marți și înainte de votul de miercuri va exista o ocazie pentru ca raportorii să poată să spună câteva cuvinte în legătură cu acest subiect. Practic, nu ni se permite să avem uh, o nouă dezbatere, deși am dorit acest lucru și am încercat. Mulțumesc uh, oricum foarte mult și trecem la următorul punct de pe ordinea de zi și anume punctul 4, regulamentul care vizează tranzacționarea instrumentelor financiare, platforme de tranzacționare anonime, dar DARFUS și așa mai departe. Se discută proiectul de raport. Doamna Kay Swinburne are cuvântul acum. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să mulțumesc uh, uh, până raportorilor fictivi și asistenților lor care ne-au oferit uh, foarte mult sprijin până acum în elaborarea acestui aviz din proprie inițiativă. În acest raport am început prin a întreba două întrebări diferite și anume Uh, mai întâi, uh, oare uh, directiva privind piețele instrumentelor financiare a obținut ceea ce trebuia să obține și, în al doilea rând, oare e nevoie de un mandat pentru a aborda schimbările structurale pe piețele financiare care au apărut de la implementarea acestei directive? La prima întrebare am răspuns în felul următor. Directiva a fost încunată de succes și a atins obiectivele, a promovat concurența între locurile de negociere, Um, a promovat costuri de tranzacționare uh, scăzute și uh, a contribuit și la alte procese de transformare. A fost un succes pentru piața unică europeană, însă trebuie să ne asigurăm uh, că există un nivel adecvat de protecție. Și acum trebuie să ne întrebăm dacă transparența din cadrul procesului, înainte și după tranzacționare, este pe cât de bună ar putea să fie. Și ar trebui să găsim și definiții pentru excepții și pentru derogări care încă se aplică. Și așa venim cu câteva sugestii. Odată cu implementarea implementarea directivei, uh, piețele uh, structurale uh, în domeniul financiar s-au schimbat în Europa. Există și instru instrumente electronice de tranzacționare acum care presupun anumite strategii noi acces sponsorizat, um, comercializare algoritmică și așa mai departe se analizează tot felul de sisteme și e important să obținem cât se poate de multe date pentru a înțelege uh, efectele acestor noi strategii pe piață și pentru a înțelege modul în care ele contribuie la funcționarea pieței și la um, garantarea lichidităților. Trebuie să folosim această ocazie pentru a revizui elementele cheie acestei directive și domeniul său de aplicare pentru a vedea cum poate fi adaptată directiva pentru a face față acestor noi provocări, pentru a ne asigura că există integritare a pieței pe lângă concurență și transparență. Mai mult decât atât, trebuie să ne asigurăm de faptul faptul că piețele financiare vor folosi în continuare comunităților de investitori și întreprinderilor europene. Care sunt descoperirile acestui raport? Ei bine, faptul că datele legate de piețe nu sunt atât de bune pe cât ar trebui să fie pentru diverse locuri de negociere. Calitatea uh, raportărilor uh, uh, legate de tranzacționare trebuie să fie îmbunătățită și standardizată și aceasta pentru a asigura un teren de luptă și de acțiune egal. Trebuie să asigurăm în acest sens și consecvența datelor uh, pentru a folosi uh, atât comercianților cât și investitorilor și în același timp și reglementatorilor. În ceea ce privește uh, raportul din aprilie, e bine, atunci uh, uh ni se părea că piața funcționează bine în urma directivei și ne așteptam să se schimbe uh, volumul de tranzacționare extra bursier mai ales pentru că taxele uh, au uh, uh, scăzut mult concurența dar nu acesta a fost cazul. Prin urmare, am încercat să vedem de ce anumite instituții favorizează tranzacțiile extrabursiere și de ce în anumite cazuri tranzacționarea vizează mai ales rețelele de broker și platformele anonime. Se pare că se consideră că anumite locuri de negociere nu oferă un teren de acțiune echitabil pentru uh, volumuri mari de tranzacționare. Datele pe care le-am văzut sugerează faptul că, deși uh, costul execuției unei uh, singure tranzacții a fost redus, costurile generale de tranzacționare au crescut semnificativ în anumite cazuri. Prin urmare, trebuie să vedem ce merge în asentimentul investitorilor și, odată cu această revizuire, să ne gândim la noi evoluții ale pieței. Comercializarea Globalizarea a evoluat și acum uh, uh, predomină practic uh, tranzacțiile electronice, nu doar atunci când vine vorba despre acțiuni, cât și atunci când vine vorba despre derivate și alte produse hibride. Se aplică strategii de comercializare de înaltă viteză și practic putem ajunge la 33.000 de tranzacții pe secundă din partea unei instituții financiare. 40% din uh, tranzacții sunt executate acum de intermediari financiari care uh, acționează ca și actori informali în sistem, care oferă lichidități, dar fără uh, obligații sau cu obligații puține. Mai trebuie să profităm de această ocazie pentru a uh, evalua aceste schimbări. Rolul pietelor financiare, în mod istoric, a fost uh, de a strânge uh, fonduri pentru investiții um, de capital astfel oferindu-se uh, o uh, funcție cheie la nivel financiar. Economiile practic sunt transformate în capital și uh, creștere. Pentru aceasta însă e nevoie de un teren de acțiune uh, echitabil pe care directiva a început să îl asigure, fiind robustă, transparentă și oferind protecție pentru investitori. Acest raport ridică anumite întrebări grave dacă cumva noi, ca legiferator, ar trebui să ne gândim la probleme de genul următor. Uh, Uh, propriile uh, noi, noastre uh, locuri de negociere funcționează așa cum trebuie, oferă protecție pentru investitorii de pe piețele financiare, oare reglementatorii ar trebui să ia în considerare toți actorii semnificativi și oare ar trebui să se permite un acces direct la aceste locuri de negociere care sunt până acum acces care este deocamdată restricționat? și rețelele de păcășești trebuie luate în considerare pentru a asigura un nivel adecvat de uh, protecție. Oare reglementatorii noștri ar putea să recreeze uh, registre uh, dacă, e nevo- dacă ar apărea uh, probleme majore pe piață? 6 mai uh, s-a întâmplat uh, pe perioada în care noi uh, strângeam date și acesta este motivul pentru care data de publicare a acestui raport a fost amânată până în iulie. Săptămâna trecută um, am aflat faptul că foarte mulți investitori se tem de faptul că piețele publice ar putea um, face um, prețurile mai volatile. Prin urmare, trebuie să fim atenți la avantajele pe termen scurt pentru anumiți, comerciali, pentru anumiți agenții comerciali care să nu dăuneze uh, perspectivei pe termen lung. Piețele financiare după directivă oferă multe avantaje și n-ar trebui să ne gândim că ar fi fost mai bine să întoarcem uh, timpul, să dăm timpul înapoi piețele financiare din Europa trebuie să ofere uh, locuri de negociere transparente și echitabile pentru toți actorii implicați. În acest raport am încercat să abordăm câteva dintre aceste aspecte și sperăm că uh, vom putea genera încă și mai multe cu ajutorul dumneavoastră în următoarele săptămâni. Având în vedere natura tehnică a raportelor, ne-am gândit să elaborăm și uh, un uh, raport de fundal dacă cineva mai are nevoie de detalii suplimentare în legătură cu comercializarea algoritmică și alte aspecte tehnice. Uh, în această după-amiază mm, aș dori să spun că salutăm mm, dorința de a continua această activitate venită din partea mm, raportorilor și raportorilor din umbră pentru a ne asigura că piața financiară de după directivă este sigură pentru toți. Mulțumesc! Mulțumim, Kay! Spune doamna președinte. Acum Marcus nu e aici. Domnul Kevin, doamna Gullard și Jorgen Klutz, raportor din umbră, vor lua cuvântul. Silvia a făcut uh, semn prima că vrea să intervină, prin urmare uh, ei cuvântul numele lui Odor Schmidt. Da, mulțumesc. <clears throat> Ole Schmidt uh, m-a rugat să-i țin locul, uh, dânsul nu poate fi prezent pentru că este în campanie în Suedia. Pentru început, Trebuie să spun că în grupul nostru politic nu am avut timp să discutăm uh, toate punctele, însă suntem pe ansamblu de acord cu punctul de vedere al lui Oli. Dorim să-ți mulțumim pentru activitatea depusă, ok, și de principale orientări ale raportului tău, uh, pentru faptul că vrei să sporești protecția investitorilor și de a readuce mm, instrumentele financiare în folosul uh, cetățenilor și a întreprinderilor mici și mijlocii. Însă, deseori constatăm că nu s-a dat un răspuns clar la anumite întrebări care sunt importante pentru investitorii europeni. Soliciți uh, o analiză mai detaliată a multor chestiuni și suntem de acord că multe dintre acestea sunt de natură foarte tehnică și sunt foarte complexe, însă <clears throat> vrem să știm care este uh, anvergura acestor analize și cine le va efectua. Urmează statele membre sau Comisia să vină cu mai multe informații care este rolul BCE sau a ESMA, a entității pe care am creat-o, și dacă o, alt, astfel de analiză sau va fi de natură tehnică. E clar că riscurile sistemice vor avea întâietate la revizuirea uh, directivei cu privire la piețele instrumentelor financiare. De asemenea, am câteva chestiuni, uh, întrebări uh, specifice din partea lui Ole, faptul că vreți să se rucă timpul pentru publicarea tranzacțiilor aplicarea uh, directivei și asupra BCN-urilor, a ordinelor cu valoare mare. Aici credem că se va pierde din transparență și un alt uh, punct uh, tehnic în ceea ce privește conversia acestor ordine cu valoare mare. Îți mulțumim pentru faptul că vrei să continui activitatea cu privire la aceste chestiuni specifice și uh, te-am întrebat ce urmează să se abordeze în cadrul revizuirii MIFID și ce în cadrul altor proiecte. Mulțumesc că are domnul Ferber cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi aș dori să-i mulțumesc raportoarei pentru faptul că s-a plecat asupra acestei tematici foarte dificile și ne-a prezentat o privire de ansamblu reușită asupra chestiunilor uh, pe care le putem uh, trata și pe care trebuie de fapt să le tratăm atunci când uh, trebuie să ne pregătim în perspectiva revizuirii MIFID. Pe de altă parte, sigur că trebuie să dăm răspuns la câteva întrebări. Pe de o parte, dacă această tranzacții cu frecvență mare, într-adevăr, trebuie incluse, pentru că așa reiese din raport. Se arată cu degetul asupra acestora. Eu cred că trebuie analizate toate aspectele, uh, iar tranzacționarea <clears throat> cu frecvență ridicată poate constitui doar unul dintre aceste aspecte. Trebuie să așteptăm care sunt rezultatele analizei cu privire la derivate care este în curs. Și în, din informațiile care mi-au parvenit în ceea ce privește instrumentele derivate. Nu cred că s-au luat uh, destule măsuri în acest sens. Poate că uh, ar trebui incluse și acestea în sfera de acoperire a colegei Swinburne în acest raport. Un alt punct, fără a vrea să intru în prea multe detalii, așa cum a spus și colega Culagra, cum anume vom putea să integrăm în acest domeniu agențiile noi create. Mă gândesc în special la rolul pe care ar urma să-l îndeplinească ESMA, în ce măsură ne dorim ca această agenție să preia responsabilități în acest domeniu. Cred că aceste lucruri trebuie discutate și poate incluse în acest raport. Avem uh, deci avem oare nevoie de reguli uniforme pentru piața reglementată europeană sau dacă aceste piețe reglementate pot crea propriile reguli. Colega Swinburne ne propune și în acest caz un fel de test de stres. Nu știu dacă aceasta este soluție. Aici mai suntem în discuții. Și un ultim punct pe care l-am discutat deja destul de intens se referă la faptul dacă vrem să stabilim uh, valori de referință atunci când vrem să distingem diferite sisteme de piață. Asta este o temere a mea și a grupului uh, meu politic, care ne dorim uh, mai degrabă o piață cu reguli egale pentru toată lumea. Eu cred că stabilirea unor astfel de valori de referință nu este neapărat uh, necesară, iar studiul uh, efectuat de comisie uh, este corect menționat în acest raport și cred că în continuarea procesului legislativ vom putea aprofunda și aceste teme. Cam acestea, cam acestea au lucrurile în grupul nostru politic. Mulțumesc! Mulțumesc și acum din partea socialiștilor un nou reprezentant din umbră, domnul Schic Luna are cuvântul. Da, mulțumesc, doamnă președinte. Da, eu vorbesc pentru raportorul din umbră, din partea S și D, care n-a putut veni aici astăzi. Voi începe prin a spune că prin acest raport Parlamentul European va putea să-și dea părerea cu privire la platformele de tranzacționare anonimă și cu privire la tranzacțiile de înaltă frecvență. Și a fost invitat de către Comisia Europeană să-și dea această părere. Salutăm uh, importanța reglementării acordate de raportor cu privire la întregul sistem uh, financiar, de asemenea și asigurarea riscurilor sistemice în acest domeniu, care este de asemenea o dorință a raportorului. Suntem de acord că obiectivul principal al directivei de PIF este să se asigure un, uh, o piață transparentă a lichidităților în care să reiasă foarte clar nevoile uh, instrumentelor financiare care sunt esențiale pentru produsul final. Puteți să vă amintiți probabil că Parlamentul European a acceptat excepțiile de la DPIF cu privire la anumite con- cu condiția unor uh, anumite aspecte, dar aceasta permite uh, platformelor de tranzacționare anonimă să existe așa numitelor dark pools și în același timp uh, împiedică buna operare a piețelor instrumentelor financiare între timp. Reglementarea unor dark pool-uri asigură uh, trebuie să fie asigurate pentru ca să se pentru a, ca să existe o transparență măcar uh, în, după tranzacționare. Astfel se subliniază faptul că proporția estimată a tranzacțiilor care au loc uh, oficial se ridică la 30 până la 40% a, din piața financiară și nu a fost însă revizuită această cifră de la uh, implementarea directivei DPIF. Trebuie de aceea să ne asigurăm că Comisia să înceapă o revizuire a DPIF și să ia în considerare faptul că există această proporție care însă nu a diminuat după, după implementarea directivei și care, deci este clar că anumite reguli trebuie sporite. Există foarte multe um, operațiuni obscure care sunt uh, puse în aplicare de diferiți trader și uh, este nevoie ca această rețea să fie și ea um, gestionată după aceleași condiții ca cele care au loc uh, public. Trebuie așadar să ne concentrăm mai degrabă pe o transferare a tranzacțiilor din umbră către cele publice pentru aceasta este nevoie de o supraveghere mai clară a aplicării regulilor uh, de PIF și o foarte clară reglementare a excepțiilor de la această directivă. Unul din obiective ar trebui să fie un nivel maxim de transparență, în același timp ascultând însă argumentele uh, juridice pentru excepțiile acordate. Trebuie însă să se asigure că nu există nicio zonă liberă de reglementare pe piața financiară europeană. De asemenea, Raportorul SCD va înainta amendamente pentru a asigura că transparența în aplicarea directivei este asigurată. Mulțumesc! Mulțumesc! Pascal are cuvântul. Mulțumesc! Vreau și eu să mă asociez propunerilor și, și uh, comentariilor pozitive ale colegilor mei cu privire la acest raport, care cred eu este un instrument esențial, care intră însă în foarte multe detalii tehnice, ținând cont însă de linia politică cu care noi suntem de acord. Cred că vom putea obține un consens destul de larg în cadrul Parlamentului pe acest dosar și el va fi foarte important în dezbaterile pe care le vom avea după aceea cu Comisia. Aș spune de asemenea că atunci când Kay a luat cuvântul spunând că DPIF a fost un succes, a fost foarte drăguță cu această directivă, pentru că obiectivul principal al ei era îmbunătățirea transparenței și, după cum ați spus dumneavoastră înainte, 40% din tranzacții erau uh, publice până acum, uh, înainte de directiva aceasta și totuși în continuare același procent se înregistrează și acum. Așadar, oarecum, succesul este mai degrabă limitat să nu mai vorbim de, să nu mai spunem că am putea chiar să-l numim eșec, dar să nu spunem chiar așa. Nu cred însă că este un mare succes, deci eu zic că trebuie să pledăm pentru o revizuire profundă și nu numai de cosmetizare a acestei directive. Punctele principale pe care vreau să le subliniez uh, sunt uh, foarte des uh, coragulate cu primele propuneri care s-au făcut în acest raport, și anume îmbunătățire a transparenței înainte și după tranzacționare, un punct pe care poate nu vom ajunge la un acord imediat și n-am înțeles care este coerența acestui propuneri cu obiectivul de ameliorare de îmbunătățirea transparenței este următorul, și anume că doriți să diminuați pragul care permite tranzacțiilor să aibă loc în așa numitele dark pools, în platformele anonime. Posibilitatea, deci, de a avea tranzacții noi pe dark pools nu mi se pare că merge mână-mână cu ameliorarea transparenței și avem de aceea astăzi o problemă reală, și anume că piețele reglementate se constată că foarte multe tranzacții se depărtează de ele, se au loc în altă parte, mai ales în ceea ce privește capitalul mare, iar prețul care se creează pe piețele reglementate reflectă din ce în ce mai puțin totalitatea tranzacțiilor care au loc, uh, de exemplu, pentru capitalizarea unei întreprinderi. Iar uh, tranzacțiile, operațiunile obscure sau uh, tranzacțiile um, de la un client la altul pe piețele obscure au nevoie și ele de o pieț de referință și se bazează pe pietele reglementate și dacă acest preț nu mai oferă, practic, nu mai reflectă tranzacțiile care au loc pe el, avem o problemă și pentru celelalte piețe, care ține de, până la urmă, buna funcționare a piețelor. Cred că una din obiectivele, unul din obiectivele principale ale directivei n-a fost de aceea atins, putem spune chiar că s-a regresat, pentru că prețul care apare pe piețele reglementate nu mai este prețul cel mai adevărat, cel mai just posibil. Așa că în ceea ce privește propunerea pe care o faceți, avem ori suntem în dezacord, ori nu am înțeles bine de ce faceți această propunere. Un alt element important care cred că a fost deja menționat de către domnul Ferber înainte, și pe, de către Silvi Gular este să ținem cont de rolul ESMA mai mult decât se întâmplă în momentul de față prin raportul acesta și, mai precis, trebuie ca ESMA să stabilească reguli comune pentru toate entitățile europene. Există două feluri de concurență. Una care are loc în marja unor reguli precise care sunt cunoscute de către toată lumea și respectate de către toți și atunci e ok. Pe de altă parte există o concurență care se face o, pe baza regulilor, o concurență la reguli. Și aceasta este foarte periculoasă pentru că ea creează practic uh, o serie de privilegii oarecum sau invers introduc uh, o spirală negativă în uh, nerespectarea acestor reguli, există din ce în ce mai puțină transparență și din ce în ce mai puțină securitate. Avem de aceea impresia că în momentul de față entitățile de pe piețele europene își fac concurență pe reguli și ESMA ar trebui să joace un rol de jandarm mult mai bun, mult mai sever. Și aceasta ar fi și mult mai uh, realist în ceea ce privește obiectivul pe care îl avea la început. Apoi, în legătură cu ultimul punct, vedem că nu este foarte clar uh, beneficiul pentru întreprinderile mici, pentru economia reală și pentru suma investitorilor care realizează tranzacțiile de înaltă frecvență am văzut ce s-a întâmplat uh, în Statele Unite. Așadar, uh, vedem, pe baza exemplului uh, din America, că tehnologia, de fapt, nu trebuie să fie la baza tuturor acțiunilor, nu trebuie să dirigeze totul, și trebuie pus la îndoială faptul că tranzacționarea de înaltă frecvență gestionează sau nu mai multe lichidități. Îmi permite să vă formulez această afirmație ca o întrebare. Eu cred că unii unele persoane care reglementează pe piață aceste aspecte sunt deja gata să o spună ca o afirmație, dar este clar că multe tranzacții de înaltă frecvență nu sunt de fapt executate și de aceea nu se creează cu adevărat o lichiditate reală dacă, de exemplu, există ca obiectiv uh, aducerea de lichidități pe piață, nu este întotdeauna cea mai bună cale. Dacă nu sunt însă destule lichidități și dacă, în plus, aceasta nu este accesibilă decât unor mari operatori, se creează un fel de oligopol de al persoanelor care au acces la această piață. Eu nu văd de aceea necesitatea de a promova acest instrument. Eu sunt mai degrabă critic față de acest instrument și una din propunerile pe care am putea să le facem este să cerem măcar uh, din partea operatorilor uh, bursieri să introducă o obligativitate pentru ca toate ordinele care se dau să fie facturate. Deci dacă un ordin nu a fost efectuat, deși a fost comandat, nu poate să primească, nu poate să fie achitat. O, oarecum ar exista un control asupra tuturor acestor propuneri ca ordinele care nu sunt executate să fie totuși facturate în, cu un tarif minim pentru ca uh, să se tragă și consecințele pentru neonorarea acestor uh, achitări. Mulțumesc. Uh, Jürgen Klut. Klut are contul. Da, mulțumesc. Raportorul nostru din umbră este de fapt Thomas Handel, care însă nu poate fi prezent astăzi și m-a rugat să fac în numele său câteva observații pentru grupul nostru. Pentru început, atunci când am încercat să vedem despre ce este vorba în cazul acestor dark pools, am constatat, întrebând divers diverse persoane că nu prea mi-e cunoscut subiectul, se pare că este un element nou și de aceea cred că este lăudabil ce a făcut Kate aici de a aduce acest uh, sistem pe ordinea de zi pentru a-l putea dezbate. Noi am încercat să analizăm uh, acest raport uh, din altă perspectivă, am încercat să vedem ce s-a făcut în uh, ultimele luni. Am, ne-am concentrat uh, prin intermediul pachetului de supraveghere să ridicăm nivelul de transparență pe piețele financiare. Iar aici, uh, atunci când se vorbește de aceste platforme anonime, iată avem exemplul invers uh, a lipsei de transparență și de aceea mă întreb de ce oare trebuie admise aceste platforme anonime? Nu, nu vin ele oare să contracareze eforturile noastre uh, în ceea ce privește pachetul de supraveghere? Pentru că, în opinia noastră, este vorba de o formă de tranzacționare care contravine în totalitate uh, cerințelor comisiei noastre din ultimele luni și de aceea ne întrebăm de ce nu s-ar putea interzice pur și simplu uh, în integralitate acest uh, tip de comercializare, pentru că până mm, în 2007 uh, s-a putut acționa pe piețele financiare fără acestea, pentru că asta este data la care au fost autorizate. De aceea, încă o dată, nu se poate interzice în totalitate această formă de tranzacționare. Și de aceea uh, noi considerăm că se impune acest lucru și uh, din această perspectivă vom uh, și vota raportul. There's just a couple of Mulțumesc. Aș dori să fac uh, și eu niște comentarii pentru că mă privesc personal. Sunt uh, aspecte care au fost uh, enumerate pe scurt în raport. Cred că și raportoarea e preocupată de acest subiect și anume problema um, accesului nediscriminatoriu. Am o problemă cu faptul că poți obține informații mai repede și mai bine dacă poți să plătești pentru asta. Nu aceasta este definiția mea personală a termenului nediscriminatoriu. Acesta este un aspect. Celălalt e următorul. Există această evoluție a tehnologiilor, există noi tehnici, noi metode de uh, tranzacționare, prin urmare este foarte important ca totul uh, să fie cuprins uh, sub directiva uh, de PIF, dar și uh, sub uh, um, alte texte. M-am mai referit la acest uh, aspect și la discuțiile cu Comisia. Așadar, dacă unii au activități de manipulare pe piață, adică ordine false și așa mai departe, atunci uh, totul ar trebui să fie reglementat și de directiva care vizează abuzurile pe piață și să existe astfel sancțiuni în acest uh, sens. Asta aș fi dorit să spun în acest moment. Evident, uh, subiectul are mari ramificații și implicații vis-a-vis -vis de modul în care am putea să vedem în ce măsură transparența este utilă. Și chiar dacă ar putea părea incredibil, transparența poate afecta piețele datorită efectului pe care îl are asupra prețurilor. Pur și simplu trebuie să încercăm să abordăm lucrurile și din această perspectivă și să ne aducem contribuția la activitatea Comisiei de revizuire a acestei directive. Bănuiesc că raportoarea dorește să reintervină acum. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să închei prin a spune că uh, probabil am uh, uh, obținut bazele unui acord vast în acest for. E vorba despre o activitate semnificativă pentru revizuirea directivei de PIF pe anul viitor. E clar că ne referim la anumite aspecte tehnice care vizează uh, piața și mai avem mult de lucru atunci când vine vorba despre infrastructura de uh, tranzacționare. Aș dori să mulțumesc uh, și secretariatului pentru răbdarea avută și uh, celelalte instituții care ne-au uh, ajutat, mai ales reglementatorii din alte uh, state și uh, CISER uh, pentru implicarea sa. Uh, sunt sigur că um, acum uh, această instituție este extrem de activă, asigurându-se că înțelegem toate conceptele. Din această discuție, în această după-amiază, înțeleg că poate ar trebui să ne mai gândim la dezvoltarea conceptului de piață unică și a conceptului de uh, supraveghere unică. Uh, dacă unii mă întreabă, considerați că statele membre trebuie să facă acest lucru sau dacă abordarea trebuie să fie una paneuropeană, uh, ei bine, le răspund uh, că acesta este un rol uh, al ESMA. ESMA a efectuat studii la ordinele comisiei până acum și probabil uh, ESMA va fi însărcinată uh, cu foarte multe aspecte care țin de uh, standarde tehnice și Parlamentul consideră că această abordare este una adecvată. Revizuirea trebuie să um, gândească și lărgirea um, um, domeniului de aplicare a acestei directive pentru că există informații deja destule în legătură cu acțiunile, cu act anumite aspecte care sunt asimilabile acțiunilor, dar bănuiesc că și alte aspecte trebuie analizate cu grijă atunci când vorbim de lichidități sau de proceduri electronice. Nu înțeleg de ce directiva nu s-ar putea aplica și acestor produse. Oricum, iau în considerare și comentariile legate de instrumentele derivate și uh, Aș dori să văd în această săptămână unde ar putea fi acoperite mai mult uh, instrumentele derivate în acest document, pentru a ne asigura că directiva li se va aplica și în vi viitor. În ceea ce privește stress uh, testele, bănuiesc că acest termen este mult prea folosit uh, în ultima vreme. Bănuiesc că ar trebui uh, să ne gândim la uh, platforme tehnice pe care le avem uh, deja, pentru că până la urmă um, asta înseamnă aceste teste cam 860 de miliarde de uh, dolari au dispărut în 20 de minute datorită activității unor corporații uh, americane pe 6 mai și e clar că investitorii au pierdut foarte, foarte mulți uh, bani. Foarte mulți investitori cu amănuntul au văzut cum dispare valoarea portofoliilor lor datorită unei erori tehnice. Prin urmare, uh, trebuie să ne asigurăm că toate locurile de negociere pot să facă față unor bombardamente de natură tehnică. Bănuiesc că, că în ultimele săptămâni au apărut foarte mulți uh, uh termeni precum order stuffing, care descrie exact uh, uh fenomenul pe care l-am prezentat anterior. Sistemele trebuie să facă față acestor uh, elemente, trebuie să asigurăm că ele pot să le facă față pentru ca piețele să nu eșueze. Și mă gândesc că poate niște standarde ar fi interesate, interesante în acest uh, context. Și asta pentru a ne asigura că investitorii sunt în siguranță. În ceea ce privește transparența și IBC, um, sunt de acord. Dacă piețele funcționează mai uh, bine, cu toții avem de câștigat piețele de lichidități trebuie să fie mai atractive uh, pentru investitori uh, și bănuiesc că, că stimulentele pozitive sunt mai de folos aici decât uh, amenințările. Oricum, lucrurile acestea vor mai putea fi discutate și în săptămâna următoare pentru a ajunge la un echilibru. Uh, eu consider că aceste dark pools sunt cu adevărat uh, necesare. Avem nevoie de anumite circumstanțe, mai ales pentru uh, mari investitori instituționali, pentru a face tranzacții fără necesitatea de a fi transparenți în procesul de dinainte de tranzacționare. Scopul în săptămâna viitoare va fi să ne gândim uh, la structura pieței în ansamblu său, să ne gândim la transparență, la integritatea structurală a piețelor și să ajungem la un acord uh, vast uh, în ceea ce privește revizuirea de PIF și în perspectiva revizurilor care vor avea loc în acest an. În aprilie, mai, au existat foarte multe controverse în întrebările care mi-au fost adresate în legătură cu aceste dark pools și pot să vă spun uh, că, judecând după comentariile uh, primite, um, se pare că atitudinea mea este una mainstream. Poate că ne aflăm înaintea evenimentelor și putem găsi răspunsuri la uh, întrebările care necesită un răspuns în săptămânile viitoare. Mulțumesc! Mulțumim, uh, Kay. Calendarul este următorul. Uh, termen pentru înaintarea amendamentelor 27 septembrie, considerarea amendamentelor 18 octombrie, uh, vot pe 26 octombrie în comisie și pentru plenară în noiembrie. Așadar, mulțumim foarte mult. Sunt conștientă de faptul că uh, ne apropiem de momentul la care credeam că vom vota, însă deocamdată trecem la punctul 5, garantarea unor evaluări de impact independente, un uh, raport uh, al domnului Epping. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, voi fi foarte succint. Suntem cu toții de acord uh, că există o nevoie a unei naturi independente a evaluărilor de impact. În uh, aviz, practic, conchidem că evaluările de impact uh, și autoritatea relevantă a comisiei care um, e format din uh, reprezentanți de înalt nivel, nu garantează niciun fel de uh, independență, cel puțin nu la prima vedere. Acest aviz încearcă să sublinieze necesitatea unei examinări externe în momentul în care aceasta lipsește și facem apel la un proces de asigurare a calității și, a un, și pentru un control al calității independent. Am câteva amendamente, toate înaintate de domnul Thomas Mann și pot să vă spun că pot să le accept pe toate. Aș dori să modific doar puțin formularea pe aici, pe acolo, însă, în principiu, sunt de acord cu toate amendamentele care au fost înaintate și bănuiesc că, că putem încheia astfel discuția. Mulțumesc! Mulțumim! Dorește cineva să ia cuvântul? Edward. Again, I'm speaking on behalf of... Din nou, <clears throat> vorbesc în numele din umbră care nu poate fi de față. Voi încerca să fiu succint. Uh, Știm uh, că Comisia a făcut uh, progrese în ultimii cinci ani în ceea ce privește mai bună reglementare, constatând că studiile de impact reprezintă un factor cheie pentru a putea ține cont de toate efectele posibile. Există însă posibilitatea de a îmbunătăți aceste studii de impact. Cred că cu toții putem fi de acord în acest sens. Știm de asemenea cât este de important ca să se creeze condiții uh, egale pentru micile întreprinderi care uh, încearcă să facă față concurenței corporațiilor mari. Dar noi nu considerăm că ar trebui să se externalizeze întreg uh, procesul, ci am vrea să se includă nu doar factorii economici, ci și cei uh, sociali și de mediu. Considerăm că dacă acestea vor fi <coughs> efectuate de fapt de terți, uh, factorii politici s-ar îndepărta oarecum de procesul respectiv. Și, de, și, și în consecință, s-ar uh, deteriora astfel sau diminua și capacitatea parlamentară de a controla acest proces. Așa cum s-a uh, constatat uh, în anumite cazuri astfel de studii de impact pot tergiversa procesul uh, legislativ și în final grupul socialist va vota împotriva considerul 3 și 4 din raport și uh, dorește o uh, utilizare proporțională a acestor studii de impact. Mulțumesc, spune președinta. Mai dorește cineva să intervină? Domnule Epping, doriți să răspundeți? Nu, nu doamnă președinte. Bun. Votul în comisie va avea loc pe 28 septembrie. În uh, Comisia de Fond, uh, votul va avea loc în octombrie, ceea ce face ca raportul să se voteze în plen în cea de-a doua sesiune din noiembrie. Trecem acum la punctul 6 și anume dezbaterea amendamentelor. Era prevăzută dezbaterea amendamentelor la raportul meu, așadar nu există niciun fel de amendament, nu există nici uh, nevoia de a le discuta. De aceea ar urma acum uh, să începem votul, dar uh, este cu 5 uh, minute mai devreme decât anunțasem și um, care s-a, începerea votului s-a mânat la 6 și 10 datorită includerii punctului suplimentar. Fără 10, îmi cer scuze. Cred, uh, să vedem dacă se pot distribui acum listele de vot. inclusiv pentru președintă. Sper că și dumneavoastră aveți la dumneavoastră cartelele de vot pentru că acest lucru ne-ar ajuta să parcurgem mai rapid. Madam Chair, I have a confession to make. Okay. Doamnă președinte, trebuie să vă mărturisesc că mi-am uitat cartela de vot la Strasburg și eu mi uitat <clears throat> uitasem, dar asistenții s-au dus să-mi aducă. Dacă mai este și altcineva care nu are cartela asupra sa? putem uh, număra votul dumneavoastră, tot uh, am parcurge mai repede decât să numărăm uh, toate mâinile ridicate. Așadar, toată lumea a primit uh, documentația de vot. Haideți să facem un vot uh, de test. Toată lumea mulțumită? Doriți să trecem la vot acum? Right. So 24 people are happy and 8 don't. 24 sunt mulțumiți și 8 nu știu. Dar oricum se pare că sistemul funcționează. Raportorul a cerut cuvântul pentru explicații, de aceea cred că înainte de a trece la vot vom putea să îi dăm cuvântul raportorului. Domnul Bulman este pe drum. Raportorul, domnul Caras, are acum cuvântul. Da, doamnă președintă. Am solicitat uh, cuvântul ca să vă ajut să respectați timpul de încetere a votului și de a-i permite colegului Bulman să ajungă și dânsul. Permiteți-mi să spun următorul lucru. Dacă îmi permite să continui. Mai mulți uh, colegi uh, m-au întrebat de ce votăm astăzi dacă Comisia Basel uh, a ajuns ieri la un acord, din câte se pare. Pe mine mă bucură faptul că are loc votul astăzi, pentru că astfel Comisia Parlamentului European ajunge în același timp la adoptarea unei poziții cu acest comitet de la Basel, sublinindu-și uh, propriile puncte importante și dând astfel un semnal și comisiei că o transpunere motamo a normelor uh, fără o pregătire prealabilă nu este de dorit. Dacă se spune astăzi că s-a dus un, la, s-a ajuns la un acord cu privire la acordul Basel 3, trebuie corectat că a existat un acord al reprezentanților băncilor și autorităților, dar acordul respectiv nu este o măsură obligatorie și nici acest acord până la urmă nu este definitiv pentru că pe 21-22 septembrie se va relua în discuție problema uh, definiției lichidităților. Și pentru Europa se va lua o decizie obligatorie atunci când Consiliul European și Parlamentul European ajung la un acord cu privire la o directivă. Este o etapă importantă, este o propunere importantă care a fost elaborată, dar din punctul nostru de vedere mai există o serie de puncte neclarificate. În primul rând, până la ora actuală, nu există în Uniunea Europeană un studiu cumulativ de impact uh, asupra aplicării tuturor normelor bancare. Cum ar fi de pildă retragerea <clears throat> uh, participațiilor uh, statelor din bănci simultan cu uh, Uh, punere în aplicare a Basel III, în același timp uh, fiind în dezbatere impozitul asupra tranzacției. Așadar, aceste efecte cumulative a normelor europene trebuie analizate pentru a putea face o evaluare serioasă a măsurilor în cauză și a obligațiilor pe care le generează. În al doilea rând, Până în momentul de față nu există niciun studiu de impact asupra economiei reale în ceea ce privește creșterea uh, și uh, locurile de muncă. Și e- există un singur tip de studii asupra băncilor și statelor care sunt reprezentate în comitetul de la Basel și asta plecând de la creșterea cotei de capital propriu cu 1%. Însă nu există niciun fel de studiu pe baza cifrelor uh, agreate uh, ieri, pe care nu vreau să le pun în discuție, studiu de impact asupra economiei reale. În al treilea rând, nu s-a clarificat nici până acum definiția capitalului, care încă pune uh, pe primul loc acele societăți care se finanțează prin credite uh, de, în detrimentul celor care se finanțează prin capital propriu. Și dat fiind faptul că aceste lucruri nu sunt clarificate în Comitetul Basel, dar acestea sunt uh, obligatorii pentru a crea reguli egale în Uniunea Europeană și în Statele Unite. Și de aceea, acest raport uh, trebuie privit nu doar ca o completare pentru activitatea Comitetului de la Basel, ci trebuie avut în vedere și o directivă pentru, pentru că intrarea simultană în vigoare acestor norme, atât în Uniunea Europeană și, și în Statele Unite, trebuie privită și aspectul impactului asupra economiei reale. Eu salut aceste Uh, reglementări. Însă raportul nostru nu și-a pierdut actualitatea și mai degrabă anumite chestiuni sporesc în caracterul lor de actualitate și de aceea vom continua dezbaterea intensă a acestor probleme. Sigur, trenul a fost pus în mișcare, însă mai sunt aspecte de natura concurenței și alte asemenea de clarificat. Aș dori să mulțumesc raportorilor, tuturor raportorilor din umbră pentru activitatea constructivă și eu cred că cu cele 30 de amendamente de compromis, cele 10 amendamente orale și dezbaterea uh, care a avut uh, loc, am uh, ținut cont de evoluția lucrurilor, am atras atenția asupra lucrurilor care ne îngrijorează. Mulțumesc încă o dată pentru colaborare. Dacă cumva pe 21-22 septembrie se mai întâmplă ceva vis-a-vis -vis de care ar trebui să reacționăm, tot am mai avea timp până uh, pe 6-7 uh, octombrie să intervenim cu alte amendamente și tot în plen putem uh, să comunicăm comisiei care sunt uh, alte solicitări pe care le adresăm comisiei în ceea ce privește directiva. Și aici uh, mă gândesc la anumite propuneri din partea verzilor și a socialdemocraților unde ar trebui informată Comisia asupra acțiunilor pe care trebuie să le întreprinde la nivel european, pentru că încă nu ne-a parvenit o astfel de propunere de directivă și abia după ce Comisia va publica această propunere, va începe activitatea noastră propriu-zisă. Dar cred că a fost important să nu așteptăm această propunere și să ne implicăm în avans și să oglindim și prin activitatea noastră activitatea comitetului de la bază și să ne aducem ast- astfel și noi contradic, îmi cer scuze, uh, contribuția și mulțumesc încă o dată tuturor celor implicați. Now move on to the... Mulțumesc foarte mult. Vom trece acum la vot. Am câteva sublinieri în galben, instrucțiuni din partea secretariatului, unde sunt rugată să le dau citire când se ajunge acolo. Ok, ți-ai primit cartela de vot? Bun. Atunci, la aliniatul 1, text original, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 50 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 51 pentru, împotrivă, abțineri, nu-mi dau seama. Putem <clears throat> verifica 51? Vă rog. Right, everybody voted. A votat toată lumea. Se adoptă și acesta. A fost vorba de 51. 52 este caduc. Amendamentul 53 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Vă rog să ridicați mâna sus. Compromisul E din 5 grupuri politice, inclusiv CR. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul F. Toată lumea uh, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul G din partea patru grupuri politice pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă alineatul 5, amendament 62 pentru, împotriva, abțineri se respinge, 61 pentru, împotriva, abțineri se respinge, compromisul H, patru grupuri politice, are mai multe porți. Există așadar mai întâi un amendament oral care nu ar trebui să prevină autoritățile europene de la implementarea reformelor care asigură stabilitatea sectorului uh, bancar. Dacă sunteți de acord cu amendamentul oral, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. That. So this is on the first... Putem verifica, așadar, prima parte cu amendamentul oral. Hang on, hang on. Right, you voted? A votat toată lumea? Este egalitate, deci se respinge. Ceea ce înseamnă că putem trece la votul pe părți solicitat de verzi, prima parte. Se, reprezintă la, se referă la întregul text. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Și restul uh, textului pentru? Împotrivă? Abțineri? Putem verifica. Votăm asupra celei de-a doua părți a textului. A votat toată lumea. Votul este închis și se adoptă. Trecem acum la amendamentul 68. Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 70. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul I, care nu are mai multe părți, pentru că a fost vorba de compromisul C. Așadar, compromisul I pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul oral cu privire la 7A din partea raportorului pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul oral la 7B din partea raportorului pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Votăm acum și amendamentul oral. No, com Compromisul J, patru grupuri politice pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem acum la amendamentul oral din partea verzilor, la, par- la alineatul 8A. Cine este pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Text original al aliniatului 9 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul K, 5 grupuri politice pe două părți. Prima parte pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Partea a doua pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Trecem acum la compromisul L. Toate grupurile politice, aproape toate, versia ALDE, SND, EPP pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 85 pentru împotriva abțineri se respinge. Compromisul M, 5 grupuri politice pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 90 pentru împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 91 pentru, împotrivă. Putem verifica electronic, vă rog. Se adoptă. 23 la 16. Compromisul N, patru grupuri politice, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 92 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 100 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 101 pentru, împotriva, abțineri, cred că se adoptă. Compromisul O pe două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 104 pentru, Împotrivă abțineri se respinge, 105 pentru, împotrivă abțineri Cred că anumite grupuri votează dublu. Putem verifica 105, vă rog. A votat toată lumea. Se adoptă. 106. Cine-i pentru? Împotriva. Abțineri. Se respinge. Compromisul P. Vot pe părți. Prima parte cine pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Partea a doua, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum uh, trecem la compromisul Q. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 112. Cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 113. 13, 14 și 15. Acum cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 116. Cine este pentru? E un amendament oral care subliniază faptul că evaluările macroeconomice, etc. pot arăta că cine este pentru, împotrivă, abțineri Se respinge. Acum votăm textul inițial, fără amendamentul oral. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul 117 a fost retras, 118, acum cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 119, cine pentru? Împotriva abțineri se respinge. 100 20 cade, dacă s-a adoptat pe, deci 120 a căzut, 121 sunt pentru, împotriva abțineri, se respinge. Compromisul R, cine pentru? Împotriva abțineri, se adoptă. 127, cine pentru? Împotriva abțineri, se adoptă. 128, cine pentru? abține, împotrivă, abțineri, verificăm. 128, vă rog. A votat toată lumea. Se respinge. Mă mir de ce n-am văzut. 129. Cine-i pentru? Împotriva. Abțineri. Se respinge. Ori, textul original, uh, cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 130 acum a căzut. Acum 131 pe două părți. În prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 132. cine pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 133 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm, verificăm 133 acum. Se adoptă. 134, cine pentru, Vreți să ne întoarcem la 133? Bine, 133, vot cu apel nominal. A votat toată lumea. 22 pentru, 15 împotrivă. Intervenție fără microfon. 132. Nu, 132 a fost clar. Nu vreau să ne întoarcem la 132 pentru că nu e bine pentru președinție. 134. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Nu e clar, deci votăm 134, verificare electronică. Se adoptă. Compromisul S din partea 5 grupuri. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 141. Cine-i pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 142. Cine-i pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 143 pe două părți. Prima parte, cine-i pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, cine-i pentru, împotrivă, abțineri, Verificăm partea a doua. Mie nu mi s-a părut foarte clar, îmi pare rău, dar eu trebuie să decid. Așadar, 143, partea a doua. Da, se respinge destul de clar. Compromisul T din partea 5 grupuri, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 158 acum, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 159 a căzut. 160, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 160 încă o dată. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Cred că se adoptă, dar trebuie să verificăm electronic. A votat toată lumea. Da, se adoptă. 14. Mâini ridicate nici nu le-am văzut. Bun, 161 cine pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul U pe două părți, în două părți. Prima parte cine este pentru, împotrivă, abțineri. M-ar ajuta foarte mult dacă alte persoane decât coordonatorii ar putea să ridice mâna și ei pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Cine este pentru următorul împotrivă, mai multă lume împotrivă, deci probabil cade. A căzut, n-are rost să ridicați mâna pentru că a căzut. Partea a doua a compromisului U acum. Se adoptă. După cum știam, dar ați fost leneși să clicați mână. 165 cu amendament oral. Votăm amendamentul oral. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 166. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 167. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul oral la aliniatul 21A din partea raportorului. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Iar acum trecem la textul original al paragrafului aliniatului 22. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul V. În partea 5 grupuri, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă amendamentul 177, cine pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 180, 178 și 179 sunt caduce. Deci trebuie să votăm 178 și 179. 178, cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se respinge. 179, cine pentru, împotriva, abțineri, se, se adoptă. Compromisul W, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 185, cine pentru, împotriva, abțineri, verificăm 185. Se adoptă. Compromisul X din partea 5 grupuri cine pentru, împotriva abțineri se adoptă. 189 trebuie votat. Cine este pentru, împotrivă? ...189. Împotrivă. Împotrivă. Mulțumesc. Abțineri. Se respinge. 190. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Acum putem vota în bloc. Okay, we have a complicated business. E foarte complicată chestiunea cu lichiditățile. Nu, cu privire la rata de îndatorare. Cine este pentru acest amendament oral pe care l-am citit înainte? cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Cred că merită să verificăm acesta. Foarte multă lume se abține, văd. 15, 13, 12, da, merita să verificăm, dar în orice caz era adoptat, după cum vedem. Iar acum votăm în bloc, așadar, după cum a fost el amendat prin acest amendament oral. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Iar acum votăm 210. Deci, din partea Elenei. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 220 acum. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, verificăm. Verificăm 220. That's rejected. Se respinge. 221. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Și eu cred că se respinge acesta, dar eu zic că trebuie să-l verificăm. Se respinge, într-adevăr. Nu, nu se respinge. Se adoptă. 227. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 228. cine pentru? Împotriva. 227 se adopta. Îmi pare rău, dar foarte puțină lume ridică mână, deci va trebui să verificăm acum 228. That's carried. Uh... Da, se adoptă. 229, cine este pentru, împotrivă, I, I mean, this is ridiculous. Please. Vă rog, e ridicol. Trebuie să verificăm electronic acum și 229. Toată lumea a votat. Se adoptă. 230. Cine este pentru? împotriva Abțineri. se adoptă, dar doar dacă numărăm uh, mâinile ridicate, însă se pare că este destul de ciudată această votare. Bun, trecem mai departe. 237 din partea lui Thomas Mann. Tot cine este pentru, împotriva abțineri, se adoptă. That's it. Now we've got the... Acum avem uh, rata de îndatorare. Dar aici se pare că am rezolvat lucrurile, atunci trecem la 329. 239. Vreți să verificați să înțeleg 237, unde ziceam că am votat ciudat? Sigur că da, putem verifica. A votat toată lumea? Este respinsă. Se pare că cineva a greșit ceva acolo, deși nu știm cine. Bun, trecem la 2, 3, 9. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 240. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Vot strâns. Haideți să verificăm 240. Se adoptă. 241 devine caduc. 242 cine pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 243 cine este pentru? Pentru. Deci 2, 4, 3. Cine este pentru? Ce se întâmplă, doamnă Luring? Intervenție fără microfon. Și eu sunt uh, pierdut. Am votat deja 242. Atunci vedeți de ce am și eu uh, confuzii. Deci cine este pentru 2, 4, 3? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 244. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Cred că se adoptă. PP-ul uh, singur nu poate să ducă la adoptare. Acum, în compromisul ZD, ultima teză, amendament uh, oral, care spune incentivizing the higher standards și așa mai departe. Cine este pentru amendamentul oral? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Asta înseamnă că votul pe părți devine caduc și atunci restul textului sau se pare că nu, am terminat. Doi, patru, cinci, cine pentru? doi patru, mă scuzați, cine este pentru, împotrivă? Abțineri. Amestec ciudat, haideți să verificăm. doi cinci patru Aveți o problemă, domnule Caras? Se adoptă. Dacă nu ridicați mâinile, este foarte greu să vă văd, pentru că jumătate din uh, voi stați uh, la colțuri. 2, 5, 6, cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Este respins textul uh, original uh, la alineatul 35 pentru împotriva abține se adoptă, 257 uh, cine este pentru împotriva abțineri este respins, 258 cine e pentru împotriva abțineri este respins, amendamentul 1 cine e pentru împotriva abțineri se adoptă, amendamentul 3 cine e pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul A, cine pentru, împotriva abține, se adoptă. Amendamentul 7, cine pentru, În ce scuze, trebuie să revenim la amendamentul oral de la considerentul A al raportorului cinei pentru, împotriva abțineri se adoptă. Acum ajungem la considerentul A, amendamentul 7, cinei pentru, împotriva abțineri se respinge, mm, dar verificăm. A fost un vot uh, strâns. Se adoptă. Amendamentul 8. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Este respins. Amendamentul 9. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm 9. se adoptă. Amendamentul 10 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Am, uh, amendamentul oral, considerentul B, raportul, cine pentru, împotrivă, abțineri, uh, se adoptă. Amendamentul 14, uh, cine pentru, împotrivă, abțineri. Este un vot strâns, haideți să verificăm 14. Se adoptă. Amendamentul 15. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. La fel ca și anteriorul, amendamentul oral de la BE al raportului cine pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Considerentul C pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 17 pentru, împotrivă, abțineri. Este respins. Amendamentul oral la considerentul D. Cine este pentru? Împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul oral de A pe două părți. Prima parte, cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Cea de doua parte, pentru? Împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul oral, considerentul E, cine este pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 21 pentru împotriva abținerii este respins. Compromisul B pentru împotriva abținerii uh, se adoptă. Considerentul 24, cine este pentru, împotriva abțineri, respins. 25, uh, pentru, împotriva abțineri, respins. 26, pentru, împotriva abțineri, uh, respins. 27, pentru, împo pentru abțineri, respins. 28, cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. Considerentul G, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 29, pentru, împotrivă, abțineri, respins. 30 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Text original la H pentru, împotriva abțineri uh, se adoptă, 31 pentru împotriva abțineri uh, se adoptă, compromisul uh, C pe două părți, prima parte pentru împotriva abțineri se adoptă, cea de-a doua parte pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul D pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul oral uh, la GA pentru împotrivă abțineri se adoptă. 42 devine caduc, 43 cine este pentru, împotrivă abțineri uh, respins, 44 pentru, împotrivă abțineri respins, 45 pentru, împotrivă abțineri respins, 46 pentru împotrivă abțineri respins, 47 pentru împotrivă abțineri respins, 48 a devenit caduc, 49 pentru împotrivă abțineri respins. Și acum trebuie să votăm electronic uh, întregul uh, text. Vot final. 38 pentru, 2 împotrivă. Foarte bine, domnule Haras. Trecem acum mai departe la propriul meu uh, raport. Nu știu dacă eu ar trebui să prezidez uh, un amendament. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri uh, se adoptă. Vot electronic acum, vot uh, pe textul uh, modificat. Raportul uh, privind TVA. Încă câteva voturi. Trei persoane încă n-au votat, două persoane n-au votat, acum e în regulă. Și acum rezoluția legislativă în întregime putem vota acum. Încă o persoană mai trebuie să voteze, 38 de persoane ar trebui să o facă. Foarte bine, acum trecem mai departe, pentru că a fost adoptat la punctul 9 provocarea demografică și solidaritatea, solidaritatea între generații. Amendamentul 1, uh, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri uh, respins. Amendamentul 2. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri respins. Compromisul A. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri uh, se adoptă. Amendamentul 5. Nu. De ce a fost oare tăiat? Ah, a devenit caduc. Și acum textul uh, original de la amendamentul 2, cine este pentru, împotriva abțineri uh, se adoptă. Amendamentul 6, cine este pentru, împotriva abțineri respins. Uh, amendamentul 7, pentru, împotriva abțineri adoptat, 8 pentru împotriva abțineri se adoptă, 9 pentru împotrivă abțineri adoptat, 10 pentru împotrivă abțineri se adoptă, 11 pentru împotrivă abțineri se adoptă, compromisul B pentru împotrivă abțineri se adoptă, 16 urmează pe părți, prima parte pentru împotrivă abțineri se adoptă, cea de-a doua parte pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 17 pentru împotrivă abțineri respins. Amendamentul 18 pentru împotrivă abțineri se respinge. Amendamentul 19 pentru, ba nu, doamna președinte, ne întoarcem la textul inițial, la liniatul 4, pentru împotriva abțineri se adoptă. 19 pentru împotrivă, abțineri, respins, 20 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Textul original, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul C, pentru, îmi cer scuze, mergeam prea repede, doamna președinte. Mai întâi un amendament oral, uh, changes for all households, ce este pentru? Nu putem vota amendamentul oral pentru că cineva s-a opus. Ne întoarcem la amendamentul inițial. Compromisul C pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 25 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 26 pentru împotrivă abțineri respins, 27 pe două părți, prima parte pentru împotrivă abțineri se adoptă, cea de-a doua parte pentru împotrivă abțineri. Cred că se adoptă. Haideți să verificăm cea de-a doua parte. A votat toată lumea. Este respins. Trecem mai departe acum la alineatul 7A cu un amendament oral al raportorului. Um, Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri uh, se adoptă. Amendamentul 29 pentru împotrivă abțineri uh, respins, 30 uh, pentru împotrivă, abțineri, respins. Vot electronic pentru textul modificat. Se adoptă 18 pentru, 15 împotrivă, 3 abțineri. Asta e tot la diverse este ceva nu, atunci suntem liberi să plecăm. Mulțumesc! Perfect timing. Ah, atunci, yeah. I'm trying